Buenos días. If you may, please, let's concentrate. Dragi colegi, tot se schimbă sala în care loc uh, reuniunea comisiei noastre, care n-a fost ușor de data aceasta să ajungem acolo unde trebuie să fim, dar acum, dacă tot am ajuns, Haideți să începem, pentru că avem o audiere pentru următoarele trei ore, o audiere despre activitățile presupuse ale CIA-ului de deținere și de transfer ilegal de prizonieri în Europa. Această audiere este organizată în cadrul raportului din proprie inițiativă care uh, urmează activitățile Comisiei Temporare care a funcționat în Parlamentul European pe această temă. Și obiectivul nostru este să facem o evaluare a situației, să vedem care sunt informațiile uh, cele mai recente și mai ales să vedem în ce măsură uh, recomandările Parlamentului European au fost uh, puse în aplicare de către statele membre. și Parlamentul European dorește să își respecte angajamentul de a-și lua în serios atribuțiile care îi revin în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și, bineînțeles, a Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului. În rezoluția adoptată de către Parlamentul European în februarie, 14 februarie 2007, am primit informații din partea ONG-urilor pe care căi neoficiale și de aceea și astăzi am invitat reprezentanții ONG-urilor și experți juridici și sperăm să avem o dezbatere pe fond care este structurată în trei capitole, fiecare urmat de o discuție. Și bineînțeles că va trebui să fim atenți la timp, de aceea sugerez ca fiecare dintre vorbitori să nu depășească 3 minute. Mă refer la membrii comisiei care vor dori să adreseze întrebări sau să facă observații după ce vom fi ascultat prezentarea invitațiilor noștri, vreau să le urez tuturor bun venit. Acum dau cuvântul uh, doamnei raportor uh, pentru raportul din proprie inițiativă, doamna Ellen Flotr, care ne va prezenta documentul său de lucru și după ce doamna Flotră va fi luat cuvântul, vom începe runda de prezentări. Aveți cuvântul, doamnă Flotră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Începem acum audierea noastră cu privire la acest raport pe care Comisia Liveș, în colaborare cu Subcomisia pentru Drepturile Omului, a hotărât să-l elaboreze, ca să vedem care este uh, stadiul în care se află uh, situația acestor uh, prizon, închisori ilegale ale CIA-ului și suntem în linia raportului FAVA, așa numitul raport FAVA, pentru că știți că mai multe state membre, în complicitate cu CIA-ul, a încălcat mai multe drepturi fundamentale ale omului. E vorba despre răpiri, detenții secrete, acte de tortură și toate aceste acte ilegale au zdruncinat um, fundația Uniunii Europene. Și bineînțeles că e vorba și de încălcări care, uh, ale drepturilor omului care pot fi pedepsite în numele dreptului internațional. Presa a denunțat în 2007 mai multe asemenea presupuse încălcări ale drepturilor omului și apoi Consiliul Europei prin vocea raportorului său Dick Marty și prin vocea Comisarului pentru Drepturile Omului au vorbit în mai multe rânduri despre acest subiect. A existat și un raport uh, al lui Dick Marty din 2005, care a declanșat întreaga procedură pentru efectuarea unor anchete. Inclusiv secretarul general al Consiliului Europei a intervenit. La nivelul Uniunii Europene, președinția Consiliului, uh, care era asigurată atunci de Regatul Unit, a trimis uh, un mesaj uh, doamnei Condoleța Rice și a fost creată această comisie temporară în Parlamentul European din cauza faptului că eram nemulțumiți de răspunsurile pe care le primisem și profit de această ocazie ca să-l salut pe domnul Coelho, care a fost președintele acestei comisii temporare. Și bineînțeles să salut și pe domnul Fava și pe alți membri ai comisiei temporare de atunci pe care îi văd în sală și vreau să le urez bun venit. În această rezoluție uh, a raportului FAVA se spune că Parlamentul European cere statelor membre să comande anchete în profunzime și independente pe marginea faptelor evocate de acest raport. De asemenea, roagă statele membre să comunice Parlamentul European care sunt inițiativele care au fost luate și Parlamentul European uh, cu chiar și cu prețul uh, comandării unei anchete proprii, și-a luat angajamentul să urmărească evoluția acestor uh, anchete. Și având în vedere caracterul incomplet și nesatisfăcător al informațiilor primite între timp, Parlamentul European a hotărât să își reia munca și o face prin intermediul acestui raport din proprie inițiativă. O să ascultați intervențiile invitațiilor noștri și o să vă dați seama că între timp au fost uh, publicate multe alte informații. De exemplu, raportul FAVA nu vorbea despre situri de detenție secretă în Europa și știm că în mai multe state europene s-a recunoscut chiar și la cel mai înalt nivel existența unor asemenea locuri secrete de detenție și au mai apărut și alte fapte și alte informații pe care ne putem baza pentru a ne continua munca. Unul dintre obiective ilustrat de acest document de lucru pe care vi l-am pus la dispoziție este să încercăm să identificăm obstacolele care stau în calea statelor membre atunci când ele încearcă să afle adevărul. Da, poate că e vorba despre reavoință din partea oamenilor politici, dar poate că e vorba și despre obstacole care ar putea să fie depășite dacă ne unim eforturile la nivel european. Deci sperăm că va fi o dezbatere fructuoasă și că până la urmă se va face lumină în uh, toată, uh, <clears throat> toate aceste acuzații. Vrem să știm dacă a fost vorba despre o simplă complicitate între statele membre și uh, CIA. Vrem să știm dacă a fost vorba despre o voință politică de a încălca drepturile omului, dar oricum nu ne dorim ca toate aceste fapte să fie uitate. Avem dreptul de a ști care a fost adevărul. Vrem să facem o analiză critică a mijloacelor și a metodelor care au fost uh, folosite în numele nostru, dar fără ca noi să fim uh, la curent și care ne-au pus în pericol uh, propria securitate. Acum aș vrea să dau cuvântul domnului președinte, care va, da, la rândul său va invita pe invitații noștri să ia cuvântul. Cred că cei mai buni experți în domeniu sunt prezenți astăzi aici, oameni care au acumulat informații prețioase și uh, probabil că vom regreta absența autorităților parlamentare, judiciare sau statale care sunt însăcinate cu aceste anchete în mai multe state membre și președintele vă va explica de ce nu au putut să vină aici, dar dumnealui vă va spune de ce, din ce motive aceste autorități nu au putut să vină să se prezinte în fața noastră. Și uneori foarte la obiect au explicat de ce nu puteau să fie cu noi astăzi aici. Mulțumesc, doamna Flotră. Acum vom începe, dar acum vreau să vă spun de ce autoritățile instituționale, judiciare sau statale care au fost invitate nu au putut să fie prezente aici. Cu toate aceste persoane s-au adresat președintelui Comisiei Libe ca să explice de ce nu vor fi astăzi prezenți la această audiere. Deci, în ultima parte a audierii, am să trec în revistă răspunsurile scrise pe care le-am primit și am să vă citesc declarațiile pe care ne le-au uh, trimis. Haideți să începem acum cu prezentările invitațiilor noștri. Mai întâi uirăm bun venit doamnei Julia Hall, care este expert în domeniul uh, contraterorismului și a drepturilor omului uh, la Amnesty International. Aveți cuvântul, doamne Hall. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. So many thanks to the Libe. Mulțumiri Comisiei Libe pentru această întâlnire și pentru că a făcut apel la Amnesty International pentru a depune mărturie. Ne întâlnim astăzi, într-adevăr, la 5 ani după raportul din 2007 de a Comisiei Speciale a Parlamentului în ceea ce privește folosirea uh, CIA de, de, de țări europene și de baze europene pentru transportul și detenția ilegală a prizonierilor. Uh, Cred că a venit momentul acum să existe o urmare la acest raport uh, privind aceste operațiuni, pentru că este vorba de uh, un proces în care statele membre trebuie să-și asume uh, răspunderea în ceea ce privește așa zisa complicitate cu CIA-ul în aceste programe. Trebuie să spunem că această răspundere a fost uh, foarte puțin asumată, în ciuda unor noi evoluții din 2007 încoace care au cerut uh, anchete suplimentare. O să vă dau câteva, din, uh, câteva exemple despre aceste evoluții mai surprinzătoare din ultimii ani și am să vă spun în ce fel această lipsă a asumării răspunderii atacă sau um, lovește victimele, statul de drept, și capacitatea statelor um, Uniunii Europene de a bloca și încuraja alte guverne de a pro- pentru protecția drepturilor omului, mai ales cele implicate în um, primăvara arabă. Uh, în orice caz, uh, așa cum a spus și domnul președinte și vom vedea și la sfârșit, uh, guvernele anumitor state au și refuzat să participe. Vom vedea justificările lor mai încolo. În primul rând, vreau să încerc să răspund la o întrebare uh, și ceva legat de un lucru despre ca, a, ceva legat despre următorul fapt și anume că nu s-a întâmplat nimic nou cu aceste operațiuni ale CIA-ului CIA și cu guvernele europene respective în ultima vreme. Pot să vă spun că nu este adevărat. S-au întâmplat multe lucruri din 2007 încoace, mai ales din, în ultimii doi ani. Și această informație mai recentă umple niște lacune care ne ajută să înțelegem mai bine implicarea Europei în aceste programe. Pe lângă aceste noi informații, totuși, și uh, oricât de evidente sunt anumite uh, date noi, veți remarca lipsa de voință a unei părți statelor membre de a continua să își asume răspunderea. Este chiar, uh, avem de-a face cu un proces cumva pervers invers, în sensul că cu cât apar mai multe probe evidente de complicitate, cu atâta numărul guvernelor care doresc să participe, să coopereze și să ancheteze se reduce. Iată exemple. În 2009, autoritățile lituaniane au recunoscut că au găzduit două centre CIA de detenție, iar Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a vizitat aceste site-uri, situri și a încurajat guvernul respectiv să asigure o anchetă de plină. Ancheta a început în 2010, într-adevăr, dar s-a oprit brusc un an mai încolo, în, în ciuda uh, presiunilor din partea Amnesty International și în ciuda altor uh, date și probe și surse și contacte care au fost transmise și procurorului, dar care n-au primit urmare. În septembrie 2011, Reprieve și Amnesty International au prezentat noi date privind zborurile la, pentru procurorul italian, um, care uh, leagă posibil transferul lui Abu Zubayad, uh, deținut la Guantanamo în acest moment, de la o uh, închisoare din Maroc prin România înspre Lituania autoritățile lituaniene au fost, au fost contactate de noi, dar au refuzat în mod incredibil să dea curs acestor noi informații și să continue sau să deschidă o nouă anchetă. Descoperirea acestor închisori secrete ar fi trebuit de asemenea să determine un nou val de analize și studii legate de aceste programe ale CIA-ului și să ducă la dezvăluirea de noi date și informații care, um, chiar dacă nu erau pertinente mai înainte, cu siguranță au devenit după aceea. În anumite cazuri, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. De exemplu, după ce Amnesty International a arătat autorităților finlandeze că se pare că există o legătură credibilă între Finlanda și Lituania în ce privește datele privind predările, guvernul finlandez a dat publicității o serie de informații care se pare că confirmă aceste legături. Nu este clar, nu era clar că aceste date existau sau nu era clar de ce nu au fost împărtășite în 2006 când Comitetul Parlamentului, Comisia Parlamentului s-a plecat asupra lor. Totuși, guvernul finlandez a refuzat să inițieze o adevărată anchetă care ar fi putut să facă lumină. Ne pare bine că aceste date au fost date publicității, însă a da publicității sau a, aceste date nu este suficient pentru a avea o adevărată anchetă. La fel, legăturile dintre Lituania și Danemarca au fost foarte clare în, mm, mm, în momentul în care s-a încheiat raportul uh, lituanian din 2009, care, în care s-a recunoscut existența celor două centre în Lituania s-a uh, uh, s-a recunoscut uh, că exista o aeronavă cu numărul N787WH care a făcut următorul traseu București, România, Palanga, Lituania, Copenhaga, Danemarca, 18 februarie 2005. Însă ancheta daneză actualmente nu se leagă decât la teritoriul Groenlandei și nu permite decât o revizuire limitată a informațiilor colectate până în 2008. Uh, Amnesty International a cerut guvernului danez și, și președinției daneze actuale a Uniunii Europene să dea un exemplu și să implementeze pe deplin aceste noi investigații în ce privește implicarea uh, daneză în aceste operațiuni din 2007 până în 2012, având în vedere noile date. Dar uh, uh Deși nu este un stat european, UE, este demn de menționat faptul că luna trecută autoritățile norvegiene au dat publicității date care indicau că au existat aeronave care au au, uh, au făcut mișcări în acest context al predărilor care au circulat între Bergen și Oslo, aeroporturi, și aeroportul din Lituania. Uh, <clears throat> Autoritățile norvegiene au declarat că guvernul american le-a dat asigurări că nu era nimic în regulă cu aceste zboruri. Această recunoaștere ne arată că uh, autoritățile norvegiane s-au înclinat în fața, uh, nu au recunoscut faptul că există multe dovezi în ceea ce privește programele CIA și abuzurile acestea. Acest lucru este pur și simplu incredibil. Această legătură scandinavă în ce privește predările CIA și centrele de detenție nu este încă suficient uh, cercetată dar, uh, până, uh, dar nu putem să spunem că ea este demodată ca subiect sau că nu prezintă interes. Autoritățile din România uh, s-au menținut pe poziții și au negat orice implicare în operațiunile CIA, <clears throat> deși informații noi au apărut. În decembrie 2011, um, mass media germană a declarat că a identificat în centrul Bucureștiului o casă folosită ca centru de detenție secret numită Bright Light, lumina strălucitoare. Echipa de investigații um, a confirmat cumva printr-un fost oficial CIA că exista sau că acest centru a existat uh, acolo ca centru secret. Însă, în ciuda tuturor acestor date și probe care arată complicitatea României și implicarea acestei țări în uh, programele CIA-ului, nicio informație nu a dus sau nu a creat niciun fel de valuri și nu a schimbat opinia guvernului român. Se pare că nimeni nu uh, are intenția să uh, accepte așa ceva. În ciuda presiunilor Autoritățile din România au declarat că aceste acuzații de complicitate sunt lipsite de fundament. Și în Polonia, care a găsit un astfel de centru Um, natura secretă a anchetei care a început uh, acum uh, trei ani și care s-a cam împotignit, a determinat um, doi foști deținuți să meargă direct la Cuma, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru că ancheta internă nu a dus la nimic. Și uh, chiar și șeful Sărșor secrete din Polonia am aflat că este uh, Uh, cel care este însărcinat cu această anchetă. Nu putem uh, să înțelegem. Ni s-a spus că este o anchetă secretă și că nu putem să intrăm în detalii în acest moment, însă încurajăm autoritățile din Polonia să continue ancheta, pentru că dacă este anchetă înseamnă că este deci urmărire și deci și uh, punere în acuzare și, în orice caz, cazul polonez va fi evocat și de alți vorbitori mai încolo. M-aș întoarce, sau aș merge acum la exemplul cu Regatul Unit, care a promis uh, în 2010, în iulie, că va exista o anchetă, așa cum trebuie, în ce privește acuzațiile privind care agenții săi au fost implicați în uh, predările și uh, maltratarea unor persoane uh, din țări terțe. <clears throat> Uh, Însă toate aceste lucruri au dus ca foști deținuți și coaliții de ONG-uri și Amnesty International să boicoteze aceste proceduri. Human Watch, Rights Watch a descoperit în Tripoli documente care arată că guvernul britanic a cooperat cu CIA pentru a preda cel puțin două persoane, doi bărbați și familiile lor, în Libia în 2004. Asta a dus la o anchetă penală în două cazuri Regatul Unit dar de atunci încoace lucrurile s-au oprit. Investigarea acestor condiții suspecte cu cei doi libieni este absolut fundamentală pentru drepturile omului în ce privește respectarea lor de către regatul britanic și, în general, privitor la tratarea deținuților de către această țară în general. Mai sunt și alte țări care încă nu s-au, uh, n-au respectat anumite cerințe privind drepturile omului în ce privește rezoluția PE uh, din 2007. Germania, Italia, Irlanda, Portugalia, Spania, Suedia. Așa că situația de față este una pur și simplu uh, care nu poate să mai continue. După câte știți, nu a existat nici în Statele Unite o asemenea asumare de răspundere, deoarece guvernul Obama, președintele Obama, uh, în mod uh, repetat invocă secretul de stat pentru a nu avea uh, împiedica orice fel de investigații și litigii. În același timp, avem informații foarte amănunțite legate de aranjamente, de contracte și subcontractări uh, Um, în ce privește uh, uh, contractarea de aeronave de către CIA pentru a transporta în mod ilegal persoane în lume, inclusiv în Europa. E vorba de litigiul Richmore, care um, um, invocă tot timpul secretul de stat. În schimb, uh, chitanțele Uh, care au început să circule arată foarte clar că acest program este unul sistematic și că nu mai este secret pentru nimeni. Ideea că guvernele și persoanele individuale trebuie să fie răspunzătoare pentru încălcarea drepturilor omului este un principiu de bază al statului de drept și pentru drepturile omului. Coordonatorul UE în lupta împotriva terorismului, Gilles de Kerkov, raportorul UN, ONU privind contraterorismul și drepturile omului, Ben Emerson și Willy Sondal, fostul ministru, um, ministrul danez al um, afacerilor externe, vorbesc despre aceste lucruri pe 19 uh, martie într-un articol European Vase. Voice. Ei invocă o strategie ONU privind drepturile, privind contraterorismului, în care se spune că aceste măsuri nu încalcă drepturile omului împotrivă, întăresc respectarea acestora. Autorii spun că um, comunitatea internațională trebuie să uh, insufle viață în acest angajament și nu este o simplă retorică. Statele membre acum au ocazia odată cu Comisia Libe și investigația sa, să se angajeze într-adevăr la uh, respectarea drepturilor omului pe plan național și să uh, înceteze această impunitate. Statele europene care se pare că au cooperat uh, în aceste încălcări, transferuri legale, centre de, secre- de detenție secrete, tortură, tratamente ilegale și așa mai departe, uh, Uh, sunt uh, state în care s-a adus dovezi care sunt pur și simplu copleșitoare. Iar argumentele mi se pare că sunt uh, distorsionate și chiar um, sunt argumente pentru teroriști, așa cum spun autorii articolului citat din European Voice. Uh, este clar că autorii înșiși recunosc existența unor astfel de abuzuri și că acestea trebuie să fie investigate de către statele membre. În orice caz, Uniunea Europeană trebuie să continue să încerce să își recâștige autoritatea în materie de drepturi om, ale omului pe plan internațional și să investigheze toate aceste lucruri legate de programele secrete ale CIA. Autorii acestui articol în European Ways au spus că dacă se vrea acest lucru, noi, Uniunea Europeană și uh, ONU, suntem gata să ajutăm guvernele emergente democratice din uh, lumea arabă să își reformeze securitatea, siguranța, uh, sectoarele judiciare, conform drepturilor omului, etc. Dar cum poate Uniunea Europeană să dea lecții în materie de drepturile omului atunci când vedem că Uniunea Europeană, anumite state nu sunt uh, uh, uh, nu respectă ele însele aceste lucruri și chiar sunt vinovate de încălcarea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului. În concluzie, Amnesty International cere încă o dată statelor membre să facă următoarele lucruri, să coopereze cu LIBE și cu raportorii pentru a continua raportul FAVA din 2007, apoi să uh, inițieze investigații, anchete independente, imparțiale și depline ce privește așa zisa complicitate cu programele secrete ale CIA. De asemenea, noi dorim ca statele membre să-și asume răspunderea, astfel încât orice fel de victime și complici să fie chemați în fața justiției și să ne asigurăm că toate agențiile de stat uh, uh, de profil sau aferente se implică în aceste uh, procesă. Iar aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă Hall. Thank you for the presentation. Vă mulțumim pentru această prezentare, pentru cunoștințele împărtășite. Urmează să ascultăm a doua prezentare ținută de domnul dr. Crofton Black, care este anchetator în ce privește închisorile secrete și transferurile secrete de prizonieri din partea Reprieve. Domnule Black, aveți cuvântul, după care vom începe runda de întrebări și răspunsuri pentru cei care doresc să adreseze întrebări. Mulțumesc, mulțumesc și lui Julia pentru acest rezumat extrem de bine făcut. Vreau să vă împărtășesc câteva dintre informațiile noi pe care le-am descoperit noi la repriv și pe care le-au descoperit și alții. Întâi, în ce privește datele zborurilor. Din 2007 am constatat uh, că au apărut tot mai multe detalii cu privire la rețeaua de zboruri din acest program secret. Am identificat aparate noi de zbor și am putut să reevaluăm importanța zborurilor identificate anterior. Mai mulți dintre cei prezenți aici au uh, jucat un rol important. Reprieve, um, Access Info Europe, Amnesty International, mulți și-au uh, făcut anchete separat, uh, independent de noi. Acum, ce pot să vă spun din partea Reprieve și Access Info Europe este Există câteva guverne care au făcut eforturi pentru a obține informații Danemarca, Lituania, Finlanda și alții, însă aceste eforturi sunt insuficiente pentru că nu putem să tragem concluzii doar pe baza unor escale făcute în anumite țări. Nu știm unde s-a dus mai departe uh, zborul respectiv. Deci nu putem să vedem totalitatea rețelei, însă am văzut că aceste avioane au făcut uh, opriri în mai multe locuri din diferite motive, pentru realimentare, pentru odihnă și așa mai departe. Lecțiile învățate sunt următoarele. Fie putem încerca să reconstituim această rețea încetul cu încetul prin uh, integrarea diferitelor informații ce ne vin din diferitele state, sau putem merge direct la sursa centralizată, Eurocontrol. Reprieve împreună cu alții au încercat să compileze o listă cu date pe baza informațiilor primite până acum în virtutea legii libertății informației. Am primit, cum ziceam, niște informații, însă există foarte multe lacune. Lacune care se datorează reticenței multor țări europene de a răspunde la solicitările noastre de informare. Raportul întocmit anul trecut arată că din cele 28 de țări europene pe care noi le-am contactat, 14 au refuzat să răspundă. Deci mai avem încă multe de făcut. Actualmente încercăm să vedem care a fost uh, complicitatea la nivelul corporate, companii care au lucrat împreună cu guvernul american în acest program. Așa cum spunea și Julia, am descoperit uh, cazul civil Richmore din SUA, care a adus la suprafață informații extrem de detaliate cu privire la rolul a numeroase companii americane în acest program. Unele dintre aceste companii sunt corporații internaționale majore deținute de bănci, de fonduri de pensii, de exemplu, altele sunt uh, mai mici, dar toate au participat uh, la nivel logistic în uh, acest program de transport. Au găsit avioane, au găsit echipaje, au ridicat avioanele în aer, au organizat rutele, au asigurat cateringul, alimentarea cu combustibil, comunicațiile, au găsit planuri de zbor, au făcut manipularea la sol, și au asigurat condițiile pentru echipajul de bord. Scrisorile și documentele găsite arată că aceste zboruri au fost făcute pentru un singur client, guvernul SUA. Datele telefonice arată că există un tipar, un modus operandi pentru aceste zboruri și toate documentele ne arată în mod indisputabil că aceste zboruri fac parte dintr-o singură rețea în care Contractorul cel mare este guvernul american. Nu companiile europene au organizat aceste zboruri, însă companiile europene au primit bani în, în forma unor taxe, de, de pildă. Guvernul danez a primit uh, astfel de taxe din partea avioanelor care transportau uh, deținuți între mai multe locuri secrete de detenție. Analiza tranzacțiilor cu privire la această rețea de zboruri ne arată că unele zboruri pot fi corelate cu transferul de deținuți identificați. Alte zboruri nu sunt identificate, poate că transportau interpreți, analiști, anchetatori sau alți oameni implicați în această rețea. Și aceste zboruri trebuie considerate ca o parte vitală a programului. În uh, ultimii ani am uh, confirmat ferm în Lituania și România două locuri pe care le bănuiam deja. Ambele au fost identificate pe baza unei informații date de foști ofițeri ai CIA-ului publicate în mass media germană și există documente care să le susțin afirmațiile. În Lituania, lângă Vilnius, un fost grajd a fost cumpărat de Elite LLC, o companie misterioasă care a fost înființată la uh, Washington DC și în Panama. Elite a fost înființată în anul 2003, în iulie, iar în martie 2004 Elit și proprietarul său au uh, cumpărat aceste grajduri, iar uh, rezidenții din prejur, care vedeau bine acest loc, um, au mărturisit că au avut loc construcții făcute de americani, s-a, creat o, s-a construit o structură mare de metal și mașini cu geamuri fumurii obișnuiau să viziteze acel loc destul de des, până când uh, în 2007 a fost vândut acel loc guvernului lituanian actual proprietar. Există documente care arată că au fost implicate companii ce au participat la programul acesta secret. Acestea au făcut zboruri spre Lituania, încercând să se deghizeze, să se ascundă, făcând detururi prin Scandinavia, uh, România sau Maroc un alt avion pe care autoritățile lituaniene l-au identificat ca plecând din Lituania spre Portugalia s-a dovedit că de fapt mergea spre Egipt. La aterizare nu erau verificate avioanele. Verificările obișnuite de frontiere erau suspendate. Și documentele de aterizare erau semnate așa, nu de piloți, cum ar fi fost normal, ci de alți angajați ai aeroportului. Aceste avioane, care au fost contractate și operate de același grup de companii, apar și în România. Se pare că destinațiile din România erau corelate cu alte destinații din Europa. S-a constatat uh, că s-au dat o serie de telefoane de pe același numere în România ca și în celelalte locuri. Și același contractor apare peste tot, guvernul american. La orele la care aterizau aceste zboruri în România, sursele americane au arătat că în nord-vestul Bucureștiului CIA avea un uh, studiu secret la arhivele uh, secrete și unde erau ținuți, uh, practic, oamenii, prizonierii. S-a făcut o putem spune, o anchetă oficială și s-au colectat informații, însă interpretarea făcută a fost uh, deficitară. Autoritățile au fost reticente în a da curs acestor uh, informații și au încercat să se refugieze în urma unor formulări vagi și unor definiții. Parlamentul European, prin uh, anchetatorul său, într-un interviu în 2009, a răspuns uh, cu privire la această atitudine a autorităților. A spus că, practic, totul ține de formulare, de frazare. Ele nu vin cu un răspuns clar la o întrebare ați avut uh, lucruri de detenție secrete, da sau nu? Uh, Ei bine, răspunsul autorităților a fost în genul um, eu nu am ținut niciun deținut secret de mână, deci nu vă pot da un răspuns clar. Dar dacă există date sau informații care nu pot fi confirmate, uh, de fapt, ei nu vor să confirme nimic. Fug de realitate. Hai să presupunem că nu s-au făcut transferuri de secrete în Europa, că nu au existat oameni deținuți în secret și că s-a întâmplat, de fapt, altceva rezultatele și informațiile pe care le avem ne arată că greșim complet. Nu putem spune că în Lituania nu s-au găsit dovezi care să nu arate că nu s-a deținut acolo nicio persoană în mod secret, dar avem informații de la fața locului deși autoritățile lituanie au spus că ei nu a fost neapărat o închisoare, putea fi un loc special uh, amenajat pentru păstrarea de valori. Ce fel de valori au fi putut fi acelea astfel încât autoritățile americane să le ascundă într-un sătuc uh, lângă Vilnius? De ce ar fi trebuit să construiască o uh, clădire din metal de la zero și să mm, facă transporturi cu uh, mașini cu geamuri fumurii? De ce nu s-au putut uh, verifica aparatele de zbor la aterizare? Mai multe țări au făcut uh, investigații cu privire la rolul pe care l-au jucat în acest program doar pentru a se absolvi singure, atunci când nu s-a descoperit nicio indicație clară că existau deținuți la bordul avionelor care au aterizat pe spațiul lor. O ipoteză atractivă, însă nefundamentată. Pentru tot acest uh, program conspirativ al americanilor era nevoie de o rețea complexă de companii și de oameni care să facă să funcționeze. Nu doar uh, deținuți au fost transferați prin aceste zboruri, ci, cum spuneam, și interpreți, și gardieni, și anchetatori. Regatul Unit, Irlanda, Portugalia, Spania sunt țări care au jucat un rol strategic în organizarea acestei rețele, deși nu au fost uh, țări în care au funcționat locuri de detenție. Ele s-au implicat uh, la un alt nivel. Nu putem uh, să le absolvim doar pentru că nu au avut astfel de locuri de detenție totuși. Ca să concluzionăm, la momentul actual, Parlamentul European trebuie să încerce să facă un bilanț și să valorifice toate aceste cunoștințe și trebuie să realizeze faptul că aceste transferuri de deținuți secrete constituie o rețea. De asemenea, trebuie să analizeze comportamentul actorilor naționali în fața acestor dovezi de netăgăduit și să le ceară explicații. Este logică atitudinea lor? Este coerentă cu aceste dovezi? Până acum, răspunsurile Poloniei, Lituaniei și României? Nu. Am uh, auzit uh, lucruri interesante despre, despre Polonia adineauri. Eu aș spune că aceste vești, care nu provin de la un procuror, provin de la un jurnalist, ne arată care este atitudinea acestei țări încă de la bun început, de la începutul anchetei. Este contraproductiv și nu este logic să continuăm să folosim cuvântul alegații pentru această anchetă pentru că vedem foarte clar că aceste afirmații pe care le facem noi nu sunt simple alegații, ci sunt clar demonstrabile. Mâine, pe 28 martie, sărbătorim cea de-a 10-a aniversare, cel de-al 10-lea an de la capturarea lui Abu Zubayad, care, din păcate, a jucat un rol nefericit în dezvăluirea programului de tortură și de transferuri secrete de deținuți. E important să ne amintim de astfel de persoane și sper ca el și alții să nu fie uitați de Parlamentul European. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, domnule Black. Deschidem acum uh, runda de întrebări și răspunsuri. Amintesc membrilor că pentru a putea să dăm suficient timp celor uh, trei runde de prezentări și ca să terminăm până la ora 12, după cum ne-am propus ar fi bine ca stimații deputați să se limiteze la câte trei minute, astfel încât și invitații noștri să poată să răspundă la întrebări. Începem cu doamna Ana Gomes. No? Ok. Nu este prezentă? Atunci doamna Intveld. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă chiar am întrebări. De atât de mulți ani discutăm la Parlamentul European despre aceste subiecte și împărtășesc și eu frustrarea doamnei Hall și a domnului Croft. Chiar ne întrebăm ce mai putem să facem. Nu avem nici mandatul, nici capacitatea să facem o anchetă de poliție. Nu e de competența noastră. Dar sunt atât de multe fapte. Avem mai multe piese din acest puzzle, dar unele încă lipsesc. Și apoi vedeți care este atitudinea statelor membre. Multe neagă și știu că nu pot să fie trase la răspundere, au ales să teacă, să tacă. Ne lovim de un zid al tăcerii și este o rușine faptul că vor scăpa pentru că nu există presiune din partea opiniei publice. Europenilor nu le place să li se arate această imagine în oglindă care este oarecum șifonată și diferită de cea pe care o aveau până acum. Ne place să ne vedem ca fiind campioni ai drepturilor omului și nu ne nu agrem deloc ideea că am fi putut și noi să greșim. Dar totuși vreau să adresez niște întrebări invitațiilor noștri. Întotdeauna ne-am concentrat pe țări uh, luate individual, Polonia, Lituania, România și așa mai departe. Dar totuși există o răspundere colectivă. Există această răspundere colectivă deoarece pe vremea aceea miniștrii cu toții au fost informați și au discutat despre acest subiect. Chiar dacă în țara mea, să zic, nu există o închisoare secretă, dar dacă eu eram la curent cu acest program, am și eu o parte de vină. De aceea eu cred că toate țările ar trebui să fie uh, incluse în acest raport. Trăim în epoca internetului. Avem Wikileaks, dacă guvernelor nu le place de Wikileaks, atunci poate că ar trebui să dea dovadă de mai multă transparență de la bun început. Ar trebui să le explice cetățenilor uh, cum acționează înainte de a reacționa tardiv la uh, dezvăluirile făcute de un uh, site precum Wikileaks. Și se tot vorbește despre presupuse acțiuni, dar dacă sunt presupuse, atunci de ce le este teamă de o anchetă? Dacă sunt atât de sigur că nu s-a întâmplat nimic, atunci ar trebui să salute ideea unei anchete, pentru că ar avea ocazia să demonstreze că nu e vorba decât despre acuzații false. Încă două observații despre autoritatea morală. Cred că niciodată nu vom fi vorbit suficient despre autoritatea morală. Zi după zi, Statele Unite și Uniunea Europeană cer domnului Assad uh, să uh, renunțe la putere. Am făcut la fel cu Mubarak, cu și le arătăm cu degetul pe aceste uh, țări pentru faptul că duceau interogatorii uh, um, unde foloseau tortura. Dar cum putem, cum putem să le dăm lor lecții și să uităm de ceea ce am făcut noi? Da, e adevărat că acești uh, dictatori trebuie să renunțe la putere, trebuie să fie judecați. Sunt și eu la curent de ce a apărut în European Voice și de declarația domnului de Kerkov, dar nu este responsabil cu lupta împotriva terorismului. Dacă chiar și ea în serios uh, Uh, misiunea și dacă chiar spune că politica uh, de luptă împotriva terorismului și faptul că acesta trebuie să se împace cu respectarea drepturilor omului, atunci îl întreb de ce nu uh, exercitează presiunea asupra statelor membre pentru că acestea chiar să demareze anchete. Folosiți-vă mandatul, folosiți-vă puterea, domnule de Kerkhoff. Președintele, haideți să mai ascultăm două, trei întrebări și după aceea o să aveți timp să răspundeți. Doamna Morvai acum. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru că organizați această audiere. Eu încă am senzația că e doar un coșmar și că vom trei trezi. Avem deputați, experți, reprezentanții ONG-urilor care vorbesc despre guverne care au comis uh, delicte foarte grave în temeiul dreptului internațional și încălcări foarte grave ale drepturilor omului și au comis acte de tortură și răpiri. Și toate acestea s-au întâmplat pe mm, teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene. Am trei întrebări. Prima, nu știu dacă oaspeții noștri știu că există delegațiile interparlamentare, cu, printre care și cea cu Statele Unite ale Americii. Și europarlamentarii se deplasează frecvent în Statele Unite, își vizitează, își vizitează colegii de la uh, Congresul American și Ultima oară când am fost acolo, am văzut, am putut să constat că nu a existat o discuție pe această temă cu colegii noștri americani. Și atunci, până la urmă, care este uh, rolul pe care ar putea să-l joace delegația interparlamentară uh, pentru a dezbate despre această chestiune? Apoi, am putea să avem o listă a tuturor faptelor uh, care s-au întâmplat care sunt exact guvernele care au fost implicate, ce fel de anchete au fost făcute, care sunt siturile din România sau știu eu din unde, din Danemarca, unde au fost comise aceste fapte, care sunt faptele uh, pe care le cunoaștem și care sunt bănuielile. Și pentru a răspunde doamne Indveld, eu cred că noi, ca și persoane, dar și ca și oameni politici, suntem responsabili de a ne informa alegătorii. În Ungaria, foarte puține persoane știu că există bănuiele atât de serioase și că există mai multe guverne care au fost implicate. Și este de necrezut faptul că Statele Unite ale Americii încă își asumă acest rol de pasnic al drepturilor omului și noi în Uniunea Europeană tot facem, uh, tot ținem același tip de discurs și apoi țara mea este uh, criticată din cauza uh, măsurilor de protecție a datelor caracter personal sau de faptul că mediatorul nostru nu mai are aceleași competențe, deci mi se pare că trăim într-o lume ciudată. Acum doamna Gomes are cuvântul. Mr. Chairman, and thank you for uh, finally organizing this. Uh... Vă mulțumesc că ați organizat această audiere. Discursul invitațiilor noștri este întotdeauna hotărător pentru munca noastră. Aș vrea să vă reacționez la ce a spus colega Morvai. Nu, nu este adevărat. Poate că dumneavoastră nu erați atunci membra delegației interparlamentare cu Statele Unite. Am evocat acest subiect în nenumărate rânduri când ne-am întâlnit cu colegii noștri americani. Și astfel a și început munca administrației americane, uh, care a demarat în timpul mandatului președintelui Bush, a continuat în timpul mandatului președintelui Obama uh, și s-a ajuns la această hotărâre de a elibera anumiți deținuți de la Guantanamo Bay și de a-i trimite în alte locuri, în alte țări. Chiar și atunci când comisia temporară exista, îmi aduc aminte că chiar înainte de sfârșitul mandatului acestei comisii am mers în Portugalia și am petrecut o zi întreagă uh, solicitând uh, o listă cu zboruri care au uh, plecat de la Guantanamo și au aterizat pe teritoriul portughez. Mi s-a spus nu, nu există. Până la urmă am obținut această listă și a fost inclusă în raport, dar n-am reușit cu adevărat să o analizăm. Și până la urmă a confirmat un element foarte important, și anume că mai rămân încă multe de făcut și că există o complicitate uh, evidentă din partea autorităților care ori erau complet incompetente și americanii i-au prostit, sau pur și simplu au ales să Uh, fie complici. Și pentru mine a doua variantă este cea mai credibilă. În Portugalia au existat uh, divergențe de opinii. Până și propriul meu partid nu era foarte de acord. Da, a existat uh, o anchetă judiciară a durat 2 ani. S-au acoperit mai multe lucruri din elementele pe care le-am furnizat noi și presa, însă dintr-o dată s-a renunțat la ea și s-au neglijat multe aspecte interesante care nu fusese încă uh, analizate. Cum poți să, să um, analizez 13 volume de documente în 3 zile? Deci, ancheta nu a fost chiar atât de serioasă și nu am nicio îndoială că ancheta a fost stopată din motive politice, niciun alt motiv, din motive pur politice. Și între timp am aflat că securitatea din aeroporturile portugheze lasă mult de dorit. De fapt, nu există securitate. Căci era vorba despre zboruri civile, dar ar putea să fie orice alt fel de zboruri și ar putea să aterizeze și să decoleze de pe aeroporturile din Portugalia fără să își pună nimeni întrebări. Și în plus s-ar putea foarte bine să aterizeze un avion uh, într-o zi într-o regiune din Portugalia și în timpul nopții să fie revopsit și de altfel este un fapt dovedit, făcea parte din ancheta Uh, din Portugalia. De asemenea, exista și dovada că pentru aceste zboruri civile uh, s-au cerut cantități enorme de gheață și autoritățile din insulele Canare, de exemplu, au fost foarte mirate să vadă că s-a solicitat, s-au solicitat livrări de mm, cantități atât de mari de gheață, ca și cum, nu știu, la la celor avioane erau oameni răniți, sau mă știu ce condiții erau transportați. Dar în continuare s-a știut foarte bine că au existat aceste zboruri, dar nimeni nu a verificat nimic. S-au mulțumit să dea autorizație atunci când uh, americanii au cerut uh, permisiunea de a um, uh, traversa teritoriul nostru. Încă o dată am spus, era vorba despre avioane civile, dar și avioane militare. Și nu numai avioane americane, existau avioane din uh, Arabia Saudită, din Cuveit, uh, britanice, belgene, până și avioane ale unei companii din Grecia. Și au existat și nave. Și am depus o plângere pentru că am dat numele unei persoane și în Portugalia a existat o solicitare pentru a se schimba regulile în ce privește acostarea navelor. Deci am dat nume, am dat elemente, nimeni nu a negat, dar nici nu a existat o anchetă. Cred sincer că trebuie să continuăm. Și în ce privește baza militară americană din Portugalia, am mărturii cum că au fost văzuți prizonieri care au fost transferați din avioane în autobuze, de exemplu, prizonieri care au fost transportați cu avioane militare americane. Existau și clădiri unde aceste persoane au fost deținute timp de 20 de zile sau și mai mult și în ciuda acestui lucru nu s-a făcut nimic până în prezent. Deci eu chiar sper că prin acest raport vom reuși să scoatem adevărul la iveală. Există atât de multe persoane cărora le pasă în acest parlament și nu numai, și care chiar cred că este un fapt major care ne subminează credibilitatea și eficiența noastră în lupta împotriva terorismului. <coughs> Pentru că dăm apă la moară organizațiilor teroriste. Mrs. Gomez, now let's hear... Da, mulțumesc, doamna Gomez. Spune domnul președinte. No. Lockbiller. Mrs. Lockbiller, please. Doamna Lockbiller. Mulțumesc, o să vorbesc în germană. Sunt pre, pre, președinta subcomisiei drepturilor omului și mă bucur că LIBE organizează astăzi această audiere pentru că și noi o să facem una, o să avem una pe acest subiect și sperăm că vom uh, obține informații privind acest subiect și să fie mai multă transparență. Doamna Hall, Ați spus că Uniunea Europeană ar trebui să introducă o procedură de uh, răs asumarea răspunderii în ceea ce privește încălcările drepturile omului. Ce reacție au avut autoritățile statelor membre? Și noi vom discuta acest lucru în comisia mea. Mă gândesc că statele membre ar trebui să vină aici în fața Comisiei Libe și în același timp să întreprindă anchete uh, Uh, în regulă pe teritoriul național. Apoi, cum îi veți ajuta? Cum veți ajuta aceste uh, autorități dacă vor face acest lucru? Domnule Black, ați spus că este foarte important uh, să nu uităm caracterul de rețea care apare în, aceste, în acest proces, faptul că există o rețea așadar, și vreau să vă întreb în ce măsură ați uh, remarcat că ar exista oameni politici și uh, um, personal militar uh, bine plasat, sus plasat, care s-ar fi implicat aici, în ce măsură aveți nume de persoane care cu siguranță au trebuit să dea niște autorizații, să dea undă verde. Este clar că a existat un dialog cu autoritățile americane, deci există și omologi pe teritoriul european. Știi bine că în Germania există o comisie parlamentară și s-a dovedit că un ministru din guvernul german era uh, practic la curent, absolut la curent cu ce se petrecea, petrecea și și-a dat uh, acordul. Doamna Inveld, ați spus că opinia publică europeană nu se interesează de acest subiect. în Germania și în momentul în care această țară a, în această țară a apărut comisia respectivă, opinia publică nu era foarte interesantă, interesată, însă este foarte greu să ai un astfel de interes în rândul populației atunci când ONG-urile nu sunt prezente pentru a, într-adevăr, sensibiliza Uh, privind acest subiect uh, și atunci când nu se fac uh, trimiteri clare la anumite victime și așa mai departe. Atunci când sunt victime, lucrurile sunt mai simple. Și apoi, ce se întâmplă cu aceste servicii secrete? În ce măsură pot fi ele cumva ținute sub control sau controlate? Ele tot timpul se ascund în spatele secretului de stat și este clar că de multe ori ele încalcă drepturile. Domnul Migalski. Sunt din Polonia, dar voi încerca să vorbesc limba engleză, limba poloneză. Complicat pentru traducători. Okay, thank you very much. Pot să vorbesc limba poloneză? Poloneză, poloneză. Ah, myślę, że my mamy taki klasyczny przykład w, w tym... Iată, un exemplu clasic de situație în, în care chiar ne găsim într-o dilemă. Trebuie să găsim un echilibru între libertate, libertăți și securitate. Este vorba de o dilemă cu adevărat filozofică. Suntem de acord că și securitatea are o valoare și libertatea, libertățile au valoare uh, uh, ale lor, uh, a lor, dar trebuie să găsim un echilibru între cele două. în statele, statele occidentale s-au dus în Afganistan uh, nu pentru a face turism și nu în cruciadă, ci ca și reacție la anumite evenimente, un eveniment foarte clar uh, care a produs 3.000 de victime într-o singură zi și de aceea prezența occidentală în Afganistan și pentru că și-au dorit să nu mai existe astfel de atacuri pe viitor. Astăzi putem să stăm să discutăm aceste argumente și motive invocate și putem să discutăm și roadele acestor misiuni, însă trebuie să nu uităm că atunci când luptăm împotriva teroriștilor este vorba de o luptă, de o bătălie foarte grea și serioasă și uh, statele membre și Uniunea Europeană, din păcate, nu dau suficienți bani pentru securitate și pentru apărare. Oamenii nu sunt gata, cetățenii europeni, să cheltuiască mai mult pentru securitate internă și externă în țările noastre. Este adevărat de asemenea că în ultimii 10 ani am uh, fost cumva sub umbrela americană, fie că ne place de americani sau nu. Uh, și faptul că astăzi nu vorbim cu toții limba rusă, o datorăm în parte și americanilor. Uh, și unele dintre țările noastre au trebuit să aleagă clar statutul de uh, aliat al americanilor. În caz contrar, ar fi trebuit să-și revadă bugetul de apărare. Este clar că mulți dintre uh, cei care au vorbit aici uh, nu își pun aceste probleme legate de a face o alegere între să fie aliat al americanilor și eventual să, dacă nu să crești bugetul la apărare. Așa cum văd eu lucrurile, țările europene au dreptul să coopereze cu Statele Unite ale Americii și cu alte țări pentru a-și asigura propria securitate și au dreptul să dețină pe teritoriul lor ă, pentru scopuri de transport cei care sunt suspecți. <clears throat> suspecți uh, de amenințare adresa securității, dar bineînțeles că nu suntem de acord cu tortura. În orice caz, aceste lucruri trebuie să le facem împreună, în cooperare, uh, în ceea ce privește lupta împotriva uh, terorismului și așa mai departe. Avem dreptul să deținem așadar, dar nu avem dreptul să torturăm. Sunt oameni care poate sunt vinovați de anumite crime și poate că alții sunt vinovați de alte crime. Mulțumesc! Doamna Stifler, mulțumesc foarte mult că ați organizat uh, acest, uh, această audiere. Avem un raport, o bază de lucru excelente. Vă văd uh, că nu avem niciun reprezentant al țărilor vizate, în ciuda ordinii de zi prevăzute. Obiectul era de a vedea Uh, ce, în ce măsură Comisia Parlamentului um, vizată de acest caz uh, nu poate să se reapuce de lucru, având în vedere noile evoluții din 2007, dar și în ceea ce privește raportul și ancheta cu Lituania din 2009, care au fost așa de concludente. Am constatat de asemenea că PPE nu a uh, votat raportul respectiv pentru că a considerat că nu existau suficiente probe nu aveam suficiente date obiective pentru a zice că ele se potrivesc cu niște acuzații atât de grave. Din 2007 încoace au apărut însă noi elemente și îmi pare bine că ne-ați prezentat acest lucru, domnilor din, și domnilor din prezidii. Este clar că un raport de monitorizare, de follow-up, mai bine zis, trebuie să uh, își are locul. Aș avea întrebări. Cum am putea să știm în mod precis că un uh, deținut a mers sau a fost într-un zbor al CIA-ului, există camere video sau alte dovezi concrete în acest sens. În cazul domnului Abu Zubayad, cum s-a dovedit faptul că um, el a fost pe zborul uh, care a mers din Maroc în Lituania via Jorda, uh, Iordania. Uh, aș dori să vă spun, sau mai bine zis, să vă întreb în ce măsură, dacă s-a dovedit că statele membre, unele dintre ele au cooperat activ, aici, în ce măsură și cum pot aceste state să ia măsuri care se impun. Ca și raportor din umbră, pentru acest raport îmi doresc să cooperăm bine cu toți colegii, colegii raportori, colegii raportori din umbră. Vă mulțumesc foarte mult! Madame Flotre, Doamna Flotre, aveți cuvântul aveam și eu întrebări. O întrebare pentru domnul Black, care spune că avioane care, sunt avioane care aterizează în aeroporturi și că nu, ele nu trec prin controlele normale, cum ar fi uh, vama, controlul pasagerilor, etc. Ce înseamnă acest lucru? Este într-adevăr un, un nivel și un tip de complicitate al lanțului de comandă cine este uh, în fruntea unei astfel de operațiuni, ce agenție, ce organ al statului pot fi trase la răspundere sau pot fi, uh, putem spune că sunt implicate. Este foarte clar sau se aude deseori că există atât de multe informații confidențiale, uh, top secret și așa mai departe, mult prea multe pentru ca un stat membru să poată să, să, să, să dezvăluie pe de altă parte, am aflat că multe elemente sau informații deja dezvăluite nu au fost folosite în anchete. Și atunci se pune întrebarea în ce măsură aceste informații top secret, confidențiale, ultra secrete au putut dintr-o dată și de comun acord, cum a spus doamna Invent, cum au putut ca aceste informații să capete acest statut uh, uh, și aceasta a mod tacit din partea tuturor statelor membre. Și aici aș aș întreba cei doi invitați în ce măsură uh, NATO și agențiile sale ar putea să fie cumva cele care determină acest nivel de secret al informațiilor. În același, în același tip există informații uh, Uh, dezvăluite, dar neutilizate, nefolosite. Asta înseamnă că este o rea credință din partea anchetatorilor. Bine, nu a tuturora. Uh, este clar că marja de manevră, sfera de cuprindere a acțiunilor lor este, uh, sunt înguste, Uh, interlocutorii de multe ori uh, tac, nu doresc să se explice, martorii nu sunt prea vorbăreți, etc. În ce măsură știți cumva că aceste obstacole există? Ele există, dar ce reprezintă acestea? Care sunt acestea? Și apoi, <clears throat> mi-aș dori să putem ca în Europa să găsim metode comune și împărtășite, bazate pe solidaritate și pe sumarea răspunderii de a depăși toate aceste obstacole. Așa că totul ține de coerență și vreau să vă întreb în ce măsură cunoașteți aceste obstacole, care ar fi natura lor. Vă mulțumesc. Mr. Protasievich, eu... Mulțumim. Domnule Protasiewicz, sunteți ultimul care va lua cuvântul înainte de a da cuvântul invitaților pentru a răspunde. Foarte pe scurt, domnule președinte. Nu am o întrebare, de fapt. Vreau doar să spun că am uh, multă apreciere pentru stimații noștri invitați și pentru munca făcută de Parlament cu privire la locurile ilegale de deținere ale CIA-ului în Europa. Având în vedere modul în care sunt tratate aceste chestiuni în toate țările, eu uh, sigur nu pot să spun ce se întâmplă în parchetul uh, polonez, dar uh, am constatat că procedurile funcționează destul de bine, cel puțin aici la noi. Dacă după câțiva ani de anchetă au apărut rezultate, procurorii polonezi au găsit probe împotriva șefului și adjunctului șefului de informații de atunci, înseamnă că procedurile care există funcționează destul de bine în statele membre. De aceea, nu aș încerca să justific sau să explic de ce nu este prezent procurorul general aici. Am citit uh, scrisoarea domniei sale și argumentele pe care le prezintă mi se par destul de logice. De îndată ce întreaga procedură se va finaliza, um, poate că va putea veni, dar deocamdată cât procedura este în curs, nu poate să dezvăluie probele și um, informațiile care sunt, evident, secrete. Însă este clar că parchetul uh, din Polonia a găsit probe și acum rolul uh, este al instanței poloneze, poate chiar al Parlamentului polonez. Rolul lor este de a finaliza această procedură, cel puțin la noi, în Polonia. Și știu că există diferențe mari între Polonia și alte state membre care au fost implicate în toată această poveste. Mulțumesc! Președintele, doamna Tania Fayon, foarte pe scurt, ultima. Mulțumesc, mi se pare extrem de important să avem această dezbatere astăzi aici, după ce am auzit că au apărut de probe și după ce am auzit uh, cele spuse de experții americani și uh, după tot interesul uh, mass media. Eu nu am fost aici în Parlament când era în curs ancheta FAVA, însă mi-amintesc uh, cât de multă atenție dădea mass media activității Comisiei Temporale din Parlament și, de asemenea, și uh, raportului de la Consiliul Europei. Mă aștept să se întâmple același lucru și acum. Acest raport din proprie inițiativă, audierea de astăzi și dezbaterea pe care o lansăm, sper să atragă atenția media. Acesta ar fi uh, un mijloc de a pune o presiune politică renoită asupra guvernelor europene. Domnule Black, vreau să vă întreb uh, un lucru. Ați spus că ați uh, contactat 28 de țări europene și le-ați cerut să coopereze, dintre care 14 au refuzat. Spuneți-ne care au fost acestea și de ce. Atunci când uh, spui nu, este clar că ai ceva de ascuns, nu-i așa? Și atunci uh, m-aș uh, întreba uh, dacă nu cumva ne puteți împărtăși mai multe detalii cu privire la acestea. Și la sfârșit ați spus că nu ar trebui să mai folosim cuvântul alega allegation, adică alegații sau fapte presupuse. Din câte am înțeles, guvernul lituanian chiar a recunoscut existența a două locuri de detenție, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, nu mai vorbim despre presupuneri, și ar uh, trebui să revizuim formularea pe care o avem în raportul nostru. Să folosim o formulare mai categorică care să pună o presiune mai mare asupra guvernelor. Mulțumesc! Președintele, acum dăm cuvântul vorbitorilor mai întâi, doamna Hall. Vreau să răspund mai întâi uh, eurodeputatului polonez, care spunea că e foarte bine că apar aceste acuzații în Polonia la momentul oportun. Dar noi de mult timp am cerut acest lucru. Uh, ne-am lovit de mult cinism. Au apărut uh, trei nume în raportul de anchetă parlamentară din Lituania, deci nume exacte și există și um, niște sancțiuni prevăzute de codul penal care ar trebui să le fie aplicate. Și acum, după toată această secretomanie, când au apărut uh, în sfârșit niște informații, am constatat că cei trei um, înalt responsabili nu au fost niciodată trași la răspundere. Deci vrem uh, un progres mai mare. Dacă cineva a fost identificat cu numele și a fost uh, acuzat, e un lucru bun, dar am mai văzut astfel de încercări și am fost dezamăgiți în trecut. Deci am vrea să vedem un progres mai mare. În ce privește noțiunea de colaborare dintre guvernele europene, asta, da, duce cu gândul la o natură sistematică a operațiunilor. E foarte interesant de citit uh, articolul din European Voice la care mă refeream mai înainte. Cei trei autori laudă guvernele europene pentru asistența juridică reciprocă în ce privește terorismul și combaterea terorismului. Dar noi nu am văzut o astfel de asistență și colaborare între guverne în ce privește recunoașterea responsabilității, a complicității. Deci trebuie să întoarcem această formulare împotriva statelor europene și le spunem, dacă vă puteți ajuta atât de bine și reciproc cu privire la combaterea terorismului, puteți folosi aceleași canale de comunicații, de ce nu, să colaborați cu privire la cercetarea și investigarea propriei complicități. Vreau să răspund și uh, întrebării eurodeputatului german cu privire la ce putem face, după care am să-i dau cuvântul lui Crofton. Mai întâi, eu consider că trebuie să avem în vedere contextul. Nu încurajez întârzierile, însă știu că tragerea la răspundere durează avem un sistem global de transferuri și de locuri secrete de detenție. Dacă ne uităm la responsabilizare în alte contexte, la Balcani, la Ruanda, la Africa de Sud, la America Centrală și de Sud, vedem că tragerea la răspundere este un fenomen complex. Necesită timp, necesită cercetare anevoioasă și îndelungă. Iar noi, practic, încercăm doar să facem un pas înainte în tot acest proces. Nu pot să spun că am uh, pierdut războiul pentru responsabilizare în Europa, ci pur și simplu consider că facem un al doilea pas într-un proces care poate să dureze câțiva ani și nu trebuie decât să facem o comparație cu alte situații de acest gen, ca să ne dăm seama. Ce putem face? Evident că acest proces este critic procesul de responsabilizare. Fiecare stat membru care a fost acuzat trebuie să coopereze cu Comisia. Au apărut multe informații și atunci când spuneam că Finlanda ar fi trebuit să publice în 2006 datele privind transferurile și zborurile secrete, atunci când Comisia și-a început activitatea, n-am glumit. Există și alte țări care au informații și care ar trebui să fie chestionate și ar trebui să facă o dezvăluire completă a datelor. Deci iată ce se poate face, ce se poate cere. Am uh, vorbit în decembrie cu un oficial foarte înalt uh, din Scandinavia care m-a întrebat uh, dacă s-a întâmplat ceva. Și răspunsul a fost da, știm că s-a întâmplat ceva, dar problema este că nu putem ajunge la dovezi, la probe obligația de a investiga, de a încheta, revine statului, statelor și nu ONG-urilor. ONG-urile nu uh, sunt cele care trebuie să vină cu numele făptașului și cu mobilul crimei, ci noi putem doar să îndemnăm aparatul de stat să investigheze așa cum am face-o în cazul oricărei alte infracțiuni unde, oriunde mergem și ne întâlnim noi, Crefton și cu mine, cu procurorii, uh, ei ne întreabă unde vă sunt probele, unde vă sunt dovezile, dar nu, asta este sarcina lor, este meseria lor să investigheze, să găsească arma crimei. Eu și alți oficiali de la Consiliul Europei am spus că în fiecare țară unde au apărut acuzații, unde au apărut bănuieli că există un loc de deținere secrete, trebuie văzută ca o scenă a infracțiunii, ca un loc al infracțiunii. Iar uh, procurorii din întreaga Europa trebuie să știe cum să investigheze locul comiterii faptei. Și nu le cerem decât acest lucru, să-și facă meseria. Președintele, mulțumim, mulțumim, doamna Hall. Acum să auzim răspunsurile domnului Black. Vă rugăm. Da, mulțumesc că Julia s-a exprimat foarte bine. Problema acestor uh, dovezi concrete, pe măsură ce trece timpul și oamenii ni le tot cer, uh, practic nu mai este o problemă concretă, este pur și simplu o tactică prin care ei încearcă să se scuze și să-și ascundă capetele în nisip. Așa cum spune și Julia, guvernele ar fi trebuit deja să facă investigațiile unde au uh, unde s-au pierdut probele de ADN de la Vilnius, unde s-au pierdut uh, eforturile echipei de investigație care ar fi trebuit să acolo, sau la fel în București sau în Polonia. De ce nu s-a făcut practic cercetarea locului faptei? Este clar că există un motiv pentru care acest program de detenție este numit secret. Este secret pentru că nu a respectat toate mecanismele de garantare care există de sute de ani și care permit uh, controlarea modului în care sunt tratați deținuții. Dacă ni se cere nouă, organizației Reprieve, să venim cu fotografii și cu informații concrete privind deținutul X pe avionul X, nu vă putem ajuta pentru că noi nu am reușit să obținem astfel de dovezi. Ne bazăm pe munca multor uh, colegi, multor jurnaliști din mass media, dar rețeaua este atât de mare încât nu putem să o documentăm pe toată. Dacă veniți și uh, mă întrebați uh, de ce există o astfel de lipsă de probe, trebuie să veniți și cu un alt scenariu în loc, pentru că altfel rămânem blocați în acest uh, impas ridicol. S-au pus multe întrebări și s-au ridicat multe aspecte relevante. O să-mi cer scuze dacă o să omit unele dintre ele. O să încerc să vă răspund la toți. În ce privește solicitările acelea de uh, cooperare din partea către statele membre, din partea Access Info Europe, îmi cer uh, scuze, nu am adus uh, o copie a răspunsului celor 14 țări. Nu vreau să le numesc acum, pentru că nu vreau să fac o greșeală care să rămână înregistrată pentru totdeauna, dar vă rog să consultați raportul. În raport arat, arătăm că am uh, contactat Eurocontrol și au refuzat să ne dea informații, deoarece politica lor este să nu dezvăluie informații de această natură ONG-urilor. Cred însă că vor dezvălui aceste informații Parlamentului și aici, iată, Parlamentul poate juca un rol foarte important. Poate să ajungă la informații ce nu, nu sunt disponibile. Să consult uh, notițele. În ce privește complicitatea dintre diversi actori și diferitele țări, din nou, uh, nu uh, ne-a fost ușor să găsim astfel de informații, nu ne este, deoarece e greu de dovedit așa ceva, însă în ancheta din Lituania au apărut detalii și probabil că și din Polonia vor apărea detalii cât de curând nu eu sunt în măsură să spun ce poate face Parlamentul, care ar fi competențele, însă un punct bun de plecare ar fi să recunoaștem că, deși există unele ambiguități, trebuie să renunțăm la termenul allegations, la cuvântul presupuse. SUA nu spune că nu s-a întâmplat. De ce statele europene neagă că s-ar fi întâmplat? Asta e întrebarea cea mai bună. Cam atâta aș putea să spun eu în acest moment. Dar, desigur, dacă doriți uh, lămuriri suplimentare, puteți să mă contactați prin e-mail. Vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Mrs. Hall, I understand you... Doamna Hall, am înțeles că doreați să adăugați ceva. Da, foarte pe scurt. În ce privește serviciile secrete? Eu cred că deputații chiar pot să schimbe situația, pentru că, ca să spun așa, este ultimul domeniu unde lipsește controlul democratic. Deseori ne întâlnim cu lideri politici și uneori ei ne spun de bună credință. Nu prea eram siguri, nu mulți dintre ei reacționează astfel, dar unii ne spun că e greu să comunici, pentru că există canale foarte diferite de, pe care circulă informațiile. Și serviciile secrete de peste tot în lume operează pe canale de comunicare cu frecvențe diferite, pe care nimeni nu le poate supraveghea. Și este un element cheie al întregului proiect ar trebui să existe un mecanism de monitorizare democratică a serviciilor secrete de peste tot în lume. De exemplu, în Canada a existat o anchetă uh, care a durat foarte mult despre predarea lui Maharat către Siria și acolo s-au aflat multe lucruri, dar de darul cheie, în urma Um, care a rezultat în urma acestei anchete a fost o reformă a um, echivalentului CIA-ului în Canada. Nu putem să ne mulțumim numai cu aflarea datelor, cine ce a făcut, când, cine a fost victima, dar ar trebui să ajungem și la adevărată reformare a modului în care funcționează serviciile secrete. Președintele, vă mulțumesc, mulțumesc și domnului Hall și domnului Black. Și ca să nu mai fim în întârziere, va trebui să trecem imediat la al doilea grup de discuții și continuăm cu studiile de caz. Mai întâi am să spun că domnul John Gotts, care din motive profesionale neprevăzute nu a putut să fie prezent, dumnealui era de la secțiunea de investigații de la canalul de televiziune ARD și făcuse o investigație pe tema unui centru secret uh, de detenție din România, însă suntem bucuroși că avem cu noi pe doamna Amanda Jacobsen, care reprezintă pe Abu Zubaida, care a fost uh, victima detenției secrete de către CIA în Europa. Doamna Amanda Jacobsen va lua acum cuvântul și după prezentarea dumneaei, îi vom da cuvântul domnului Adam Bodnar și apoi doamnei Amrit Singh. Bine ați venit! Vă rog să trecem la obiect, pentru că trebuie să prindem din urmă cu discuțiile noastre, pentru că suntem deja în întârziere. Doamne Iacobsen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc că m-ați primit astăzi. Eu sunt avocat în Statele Unite ale Americe și îl reprezint pe un fost deținut de la Guantanamo și fost uh, victima detenției secrete de către CIA în Europa pe domnul Abu Zubaida. Îl reprezint pe Abu Zubaida din 2007, după ce a fost transferat uh, în baza navală americană de la Guantanamo Bay uh, ca prizonier secret al CIA și de când pentru prima oară i s-a permis să aibă un avocat. Eu îl reprezint uh, în cadrul procesului unde atacăm legalitatea detenției sale și pentru uh, litigiile care sunt în curs în Europa. L-am vizitat la Guantanamo Bay uh, cam la două luni în ultimii ani. Astăzi vă voi vorbi în numele său. Cu alte cuvinte, prezența mea aici este justificată de dorința de a vorbi în numele unei victime a acestei detenții secrete. Este unul dintre puținii care au dreptul să vorbească. Tot ceea ce știu l-am aflat de la el despre situația sa ca persoană fizică și ca prizonier. E adevărat că există foarte puține secret, um, informații care nu sunt clasificate ca fiind secrete din cauza uh, proceselor aflate în cursul în Statele Unite dar puținul pe care pot să vi-l spun, vi-l voi comunica. Însă, din păcate, din perspectiva clientului meu, nimic nou nu s-a întâmplat. Și au trecut atât de mulți ani, lipsește în continuare simțul răspunderii din partea celor care l-au uh, uh închis și clientul meu este convins că va rămâne pe viață în închisoare. Există această Uh, uh, presimțire că nu mai este un subiect de actualitate, nimeni nu mai uh, are sentimentul ăsta de uh, uh, situație urgentă și că oamenii vor fi uitați în închisoare. Dar clientul meu simte în continuare că încă nu este prea târziu și că va trebui să vină momentul în care cei care s-au făcut vinovați de aceste uh, um, detenții ilegale vor trebui să dea seamă. Oamenii sunt uimiți să audă că după 10 ani de închisoare clientului meu nu s-a imputat nimic în mod direct. În anul 2002, Abu Zubaida a fost prins și transferat. Și autoritățile americane au declarat public că clientul meu era uh, numărul 3 din organizația Al-Qaeda, că era uh, un uh, um, facilitator al misiunilor cheie și că era implicat personal în atacurile din septembrie 2001 uh, și în alte operațiuni majore ale organizației Al-Qaeda și că știa foarte multe detalii despre viitoarele planuri ale organizației Al-Qaeda. Dar toate aceste declarații sunt false. Abuzul Biden nici măcar nu a fost membru al Al-Qaeda nici măcar, și evident că nu a fost numărul 3, nu a fost implicat în atentatele din septembrie 2001 și nici în alte atentate. Era un simplu cetățean. Poate să vă mire, dar nu este deloc controversat. Guvernul american a constituit acest uh, caz de habeas corpus împotriva lui abuzului Badea, deși de fapt nu avea niciun fel de dovezi materiale. Există două anchete în curs legate de tratamentul la care a fost supus clientul meu, unul, um, una în Lituania și una în Statele Unite. Abia în august 2009 Uh, deci practic la doi ani după rezoluția de la Parlamentul European s-a început ancheta în Lituania apropo de uh, zborurile și detențiile ilegale organizate de CIA pe teritoriul Lituaniei. Și uh, concluzia preliminară a anchetei a fost că zborul CIA-ului a aterizat în Lituania și de asemenea că Uh, s-a primit autorizație pentru a construi închisori, pentru a primi acești deținuți și închisorile respective au fost construite. Și, din păcate, această, uh, acest comitet de anchetă nu a mers mai departe și ancheta a fost oprită. Și acest această comisie a spus că era imposibil să se elucideze situația mai mult. ONG-urile precum Reprieve și Amnesty au arătat dovezi potrivit cărora clientul meu, Abu Zubaida, a fost uh, transferat și închis în secret în Lituania. Dar guvernul din Lituania nu a vrut să se uite la aceste dovezi și a refuzat să redeschidă ancheta. În numele lui Abu Zubaida, noi am depus o plângere în fața Curții Drepturilor Omului de la Strasburg. Și iată unde se află întreaga uh, procedură din Lituania. Deși s-a ajuns la concluzia că existau închisori secrete, ancheta nu a demarat decât în anul 2008. în Polonia. Dar, din păcate, nici până ziua de azi nu s-a ajuns la concluzii uh, ale acestei anchete și, între timp, a fost schimbat și procurorul. Este anormal să fi fost transferat acest caz către un alt procuror care nu este deloc familiarizat cu uh, tot cazul și se va ajunge la o prelungire a anchetei. Și nu s-a oferit niciun fel de explicație pentru faptul că a fost schimbat procurorul. Dar nu este prima oară când se întâmplă așa ceva în uh, asemenea anchete. În anul 2011, principalul procuror a fost și el mutat fără niciun fel de explicație atunci când tocmai trebuia să își redacteze concluziile. Din cauza acestor impedimente, consilierului Abu Zubaida să pregătesc să depună o nouă plângere uh, la Curtea de Omului de la Strasburg din cauza felului în care este tratat cazul său în Polonia. Ancheta din Polonia mai are și alte probleme. Mai întâi, în ce privește accesul clientului meu la datele anchetei. Jurisprudența Curții Drepturilor Omului prevede că este obligatoriu să se ofere victimei acces la datele anchetei. Atâta timp cât victima nu este suficient de bine informată, aceasta nu poate să participe cu adevărat și nu îi sunt uh, apărate drepturile. În 2010, Abu Zubaida a primit statutul de victimă în sfârșit uh, în cadrul anchetei din Polonia. Însă, nici clientul meu și nici consilierii săi din Polonia nu au primit nici până în ziua de azi acest acces. Domnul Genkowski, care este uh, consilierul lui Abu Zubada în Polonia, nu a putut niciodată să-l întâlnească pe uh, dumnea, uh, dumnealui și nici nu uh, a putut să-i comunice informații. Deocamdată abuzul Ibada nu cunoaște decât o cantitate foarte mică, o parte foarte mică din uh, dosarul care îl privește. Și asta din cauza că autoritățile din Polonia spun că restul informațiilor sunt prea uh, secrete sau nu-l vizează. Și avocații, precum mine, nu pot nici să măcar să vadă această mică parte din dosar pe care domnul Abuzul Bada o cunoaște. Dar colegul meu din Polonia încă nu a putut să citească întregul dosar după luni de uh, eforturi pentru a avea acces la aceste informații, în sfârșit, colegul meu a primit o programare ca să citească dosarul și, dintr-o dată, în ajunul acestei zile, întregul dosar a fost transferat la Cracovia și, din nou, colegul meu nu a putut să-l consulte. Și putem să spunem că în niciun caz nu există un echilibru între drepturile anchetatorilor și cele ale victimei în Polonia. Colegul meu nu a nici măcar dreptul la uh, un la un calculator sau chiar la o foaie și un pix, pentru că nu are dreptul să noteze nimic din ceea ce citește în acest dosar. Bineînțeles că e vorba despre mii de pagini și el nici măcar nu poate să-și ia notițe pentru el însuși, pentru că evident că după ce ai citit mii de pagini nu poți să-ți aduci aminte de asemenea detalii și nu poți să, folos- să le folosești într-o pledoarie. Și în plus, dacă ar cita ceva de ce, din ce a văzut în dosar, înseamnă că ar viola uh, secretul de stat. Evident că asemenea reguli nu ne permit uh, să avem drepturi egale în timpul acestei anchete. În plus, cum spuneam, nu are dreptul să dezvăluie nici măcar un amănunt din ce a văzut în acest dosar și nu are voie să comunice nimănui dacă persoana respectivă nu a, este și ea familiarizată cu dosarul. Abu Zubaida, în mod normal, ar avea drepturi egale cu anchetatorii să vadă acest dosar și domnul Genkowski a vrut să se folosească de acest drept pentru că reprezintă pe domnul uh, Abuzu Baida pentru a citi dosarul, pentru că domnul Abuzu Baida este înschis în Guantanamo, în Cuba și nu are cum să călătorească în Polonia ca să consulte dosarul el însuși, dar între timp nici măcar reprezentantul său legal din Polonia nu poate să o facă așa cum trebuie. Atât în cazurile lui uh, Abu Mohamed și Shakramar, autoritățile americane au transmis chiar și informații securizate către uh, închisoarea din Guantanamo Bay atunci când aceste două persoane erau implicate într-un proces. Ar trebui să se întâmple la fel cu ancheta care îl privește pe clientul meu în Polonia. Aceste informații ar trebui să poată să fie trimise în Guantanamo. Pentru că ar trebui uh, să se poată folosi de canalele de comunicare, așa cum au făcut-o și uh, codeținuții săi când s-au folosit de canalele de comunicare americane pentru a avea acces la dosarele lor. Obligația de a informa victimele și obligația de a-i da posibilitatea să uh, uh aibă o corespondență cu uh, procurorul nu sunt respectate în ce privește pe domnul, uh, pe clientul meu. Domnul Genkowski crede că nimic, nimic din ce a văzut până acum în dosar nu uh, trebuie să fie o informație securizată. E vorba despre informații care ar trebui să fie de domeniu public. Și de aceea acest regim al secretului este cu atât mai absurd. În Polonia nu există o modalitate oficială pentru colegul meu de a cere ca o informație să fie uh, uh, făcută publică, să nu mai fie menținută secretă. Și, prin urmare, foarte multe informații sunt păstrate secrete și nu sunt comunicate publicului. și până și uh, informațiile care țin de un aviz juridic legat de detențiile și transferurile uh, um, CIA-ului nu a putut să fie publicat. A și un rezumat ar fi fost bun, mai bun decât nimic. Dar până și acest lucru a fost refuzat de guvernul din Polonia. Ar trebui să avem mai multă transparență. În sfârșit, ajung la faptul că nu există o rezoluție a ONU. s a strâns suficiente dovezi pentru a arăta că ar putea să se ia o decizie, ar putea să se renunțe la acuzații, pentru că deocamdată nu s-a formulat niciun fel de acuzație oficială. Potrivit domnului Genkowski, nu a mai rămas marjă de manevră. Trebuie să se ajungă la stadiul în care să se ia aceste hotărâri importante. După patru ani de anchetă din 2008 până în 2012, acum când trebuia să se ia hotărârea în ce privește acuzarea, cum spuneam, dosarul a fost transferat fără să se dea justificări. Și chiar în această dimineață am auzit o poveste potrivit căreia șeful uh, serviciilor secrete a fost, uh, ar fi fost acuzat că era implicat și acest lucru s-a întâmplat exact în ajunul transferului dosarului de la uh, procurorul din Varșovia la cel din Cracovia. Chiar fără uh, elementele din uh, America, există suficiente dovezi uh, în Polonia pentru a arăta că domnul Abudeva nu a fost implicat în aceste activități teroriste. Noi încercăm să um, exercităm presiunea atât în Lituania cât și în Polonia că să se ajungă la momentul cheie în care să se iau hotărâre în ce privește uh, uh, eventualele ecuzații care le privesc. Și ar trebui ca reprezentanții legali a lui Abuzubai, uh, uh atât colegul meu din Polonia cât și eu însumi, să avem acces la uh, dosare și cu atât mai mult eu care pot să-l văd și pe domnul Abu Zubaida. În ciuda relelor tratamente, clientul meu nu și-a pierdut uh, uh, um, rezistența. El cere să se facă dreptate. El vrea ca oamenii să știe cine este și mai ales cine nu este. Oamenilor ar trebui să le pese de ce fac guvernele în numele lor, iar cei care s-au făcut vinovați de fapte ilegale ar trebui să fie aduși în fața justiției. Nu este normal ca statul de drept să fie astfel călcat în picioare. Dacă noi nu cerem ca vinovații să fie pedepsiți, atunci nimic nu ne garantează faptul că nu se, va, nu se vor mai întâmpla asemenea fapte și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Now, let's hear from... Mulțumesc foarte mult. Acum îl ascultăm pe domnul Adam Bodnar, vicepreședinte al Fundației Helsinki pentru Drepturile Omului care ne va vorbi despre situația din Polonia. Domnule Bodnar, aveți cuvântul. Thank you very much. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. O prezentare foarte scurtă care însoțește și discursul meu. Eu reprezent Fundația Helsinki Fundația dreptul omului, drepturile omului în, deci în Polonia și în acest context am acordat uh, atenție cazului uh, detențiilor secrete ilegale de la început și uh, colegul meu care m-a precedat în acest post s-a interesat de acest subiect. Eu am preluat dosarul și în acest context pot să vă spun că am remarcat, așa cum am văzut și în raportul Parlamentului, că Polonia a adoptat o poziție de negare totală. Nu a dorit să recunoască că ar exista vreo cooperare cu CIA-ul ceea ce privește zborurile sau centrele de detenție. Vreau să subliniez sim, sim, pur și simplu aici că singurul politician polonez care a avut curajul să recunoască ceva este domnul Iosef Pinel, fost membru al Parlamentului European. Mm. Uh, and he was the only brave. El a fost singura persoană curajoasă, suficient de curajoasă, uh, care a considerat că această chestiune trebuie să fie detaliată, discutată și adusă în fața opiniei publice din Polonia. Din momentul în care s-a publicat raportul Polo- Parlamentului, s-au schimbat multe lucruri în Polonia. Deoarece, așa cum a spus și Dick, sau cum spune Dick Marty, există o anumită dinamică a dezvăluirii adevărului. Din ce mai multe informații sunt aduse în fața publicului și asta înseamnă că din ce în ce mai mult ne dăm seama că există o mare probabilitate ca aceste centre chiar să fi existat. Organizația mea, împreună cu alte inițiative reprezentate aici, noi ne-am interesat de acest subiect și începând din 2007 am cerut o serie de uh, informații, Freedom of Information, deci de libertatea informației pen, din, pentru guvernul polonez. Am uh, uh obținut ceva din partea Agenției uh, pentru Aviație, care a confirmat că au existat niște uh, zboruri care au aterizat uh, la aeroportul din Șmane. Deci, o agenție aviației care ne-a confirmat ceva în condițiile în care uh, Ehm, nici Parlamentul European, nici Consiliul Europei nu obținuseră ceva de la vreo autoritate sau agenție poloneze. Așadar, aceste date au confirmat, practic, că există o anumită complicitate în ceea ce privește aceste zboruri și că aceste aeronave au aterizat între 5 decembrie 2002 și ehm, uh, 2003, în septembrie. Uh, am obținut informații uh, de la uh, gărzile de uh, graniță ale Poloniei, de la aeroporturi care ne-au confirmat că au, au venit aceste zboruri, au aterizat și că existau și personal sau la bord și pasageri. Deci știm cu siguranță că au existat aeronave care au intrat pe teritoriul Poloniei și știm că și altele au, erau uh, aeronave cu, cu, cu, cu personal de cabină și cu, um, și cu uh, deținuți. Din potriva, altele au intrat goale și au plecat cu deținuți și cu, cu personal de cabină. Aceste lucruri au fost confirmate încă o dată de către vame și uh, de la aeroporturi un ziarist uh, foarte cunoscut din Polonia, care s-a implicat foarte mult și care lucrează cu programul Panorama la televiziunea poloneză, declară că Într-adevăr, uh, se pot corobora niște date legate de plecarea acestor zboruri de la pe aeroportul din Șmane. În 2008 uh, a început, după cum v-am spus, începutul, s-a început oficial ancheta Uh, această anchetă nu s-a întâmplat înainte. Pentru că, de fapt, în 2005, în 2006, în 2007, de fapt, în 2005 putea să înceapă ceva, dar nu s-a întâmplat nimic în anii următori. De-abia în martie 2008 a început această anchetă oficială. Și pot să vă spun că ea a conținut diferite faze sau etape. În primul rând, și un lucru poate demn de reținut în cadrul acestei audieri este faptul că anumiți procurori au fost înlăturați în această anchetă fără a se da vreo justificare. Domnul Mirjevski, unul dintre cele mai activi procurori și anchetatori, a fost practic, să zicem, uh, mazilit în 2011 fără să se dea niciun fel de explicație foarte recent, încă și mai recent, în februarie 2012, domnul Valdemartel, alt anchetator, procuror, a, a, i s-a luat dosarul și s-a schimbat și locul în care se, se desfășoară ancheta de la Varșovia la Cracovia, acolo, a, Cracovia, acolo unde se anchetează acum în acest moment. Și mă întreb cum s-a putut întâmpla acest lucru. Apoi, anumite date importante legate de ancheta poloneză ă, ne arată că două persoane au primit statutul de victimă în cadrul acestei anchete poloneze. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pentru a obține astfel de statut trebuie să existe o anumită probabilitate că aceste persoane într-adevăr au fost deținute într-adevăr pe teritoriul Poloniei. Acești uh, doi deținuți se numesc Ana Siri și al doilea deținut de fapt este tocmai Abu Zuidar, uh, despre care tocmai ați auzit mai înainte. Mai mult decât atât. Deci, aceste persoane au obținut o statutul oficial de uh, victimă, sunt, uh, au reprezentanță juridică uh, sau avocați uh, polonezi care îi reprezintă în acest caz. Mai mult decât atât, în ianuarie 2012 a existat o, sau s-a, făcut o vizită de către un grup de avocați din uh, Statele Unite, care reprezintă pe o altă persoană, a treia persoană deținută la Guantanamo și care s-au interesat de mersul, cursul anchetei poloneze, încercând să, să, să, să, să, să insereze în acest proces. Prin intermediul acelor întrebări de Freedom of Information, am reușit, deci cu aceste uh, cereri oficiale, am reușit să obținem anumite date legate de ancheta poloneză și Uh, se pare că în cursul acestei anchete s-a evocat abuzul de putere din partea oficialilor polonezi, așa că putem să spunem că acest abuz de putere uh, decurge direct uh, sau este mai bine zis rezultatul cooperării cu autoritățile americane, mai ales cu CIA-ul. Și ce s-a întâmplat deci pe teritoriul Poloniei biroul procurorului a fost informat de către, uh, îi se cere în această anchetă uh, pentru a obține anumite mărturii să facă niște cereri formale legate uh, de statutul acestor victime și al martorilor. Însă cererea oficială a uh, procurorului a, uh, a fost respinsă, iar o a doua cerere în 2009 nici măcar nu, a, nu i s-a dat curs, nu s-a dat niciun, niciun răspuns. Deci nu a existat nicio cooperare în acest context. De asemenea, ă, au existat anumite proceduri care au ă, fost ă, inițiate, anumite audieri ale anumitor persoane, dar nu știm și vorba și de anumite informații, știm că unele au fost desecretizate, dar nu știm exact clar ce s-a întâmplat și uh, există date publice legate de aceste etape ale anchetei. Apoi, vreau să vă spun că privitor la an această anchetă mai există și alte evenimente recente demne de subliniat. În primul rând, o declarație recentă a procurorului general, domnul Selemed, în cadrul Senatului polonez, care s-a făcut deci această prezentare la cererea președintelui Senatului din Polonia. Președintele Senatului polonez a cerut așadar uh, un raport privind stadiul anchetei, însă procurorul general a refuzat să comenteze cumva, spunând doar că această anchetă este de cea mai înaltă sau cea mai mare importanță și a comparat-o ca și importanță cu uh, nivelul de importanță a catastrofei uh, de la Smolensk, Smolensk în care știm bine că au pierit foarte multe personalități poloneze. Apoi, această, în cadrul acestei investigații și anchete s-a făcut o cerere la biroul procurorului central de a, de a scoate pe fostul președinte Kwaśniewski polonez de a scuti, deci de secretul de stat și Leș Kaczynski și Komorovski nu au, uh, și-au dat acordul privind uh, statutul de martor posibil al lui uh, Kașnevski, acesta fiind încă ținut să respecte secretul de stat. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului investigează un caz uh, în ce privește deținerea lui Ana Siri, care știm bine este, apare și în ancheta poloneză, și știm bine că aici uh, se uh, invocă articolele 2 și 3 din statutul Curții de Justiție, Curții Europene pentru Drepturile Omului, în care se invocă posibile uh, Um, încălcări ale drepturilor omului, tortură și așa mai departe, precum și o eventuală um, extradare în cazul în care în Statele Unite ar exista amenințarea cu pedepsa de moarte, cu moartea. Aș dori să mai spun un lucru. Eu însumi am fost autorizat de domnul Thomas Hammenberg, uh, un uh, consilier de la Curtea pentru Drepturile Omului și care este foarte implicat în acest caz și care mi-a explicat uh, și ne-a explicat uh, care este importanța acestei anchete. Mi-a spus și m-a autorizat să spun, să spun aici că în 2011 s-a întâlnit la Strasburg cu anchetatorii polonezi, inclusiv cu domnul de Martel. Și a discutat destul de mult cu aceștia încercând să explice datele pe care le are în, în posesie și pot să spun chiar că a existat un transfer de date, de date în detaliu, uh, în ceea ce privește existența închisorilor CIA în Polonia. Din păcate, aceste materiale, aceste informații, nu știm ce s-a întâmplat. Poate că au fost cumva băgate într-un sertar. În orice caz, ele nu mai reapar apoi în procedura poloneză. În sfârșit, uh, astăzi, pe 27 martie 2012, deci astăzi, a apărut în Gazeta Viborța, principalul ziar din Polonia, un articol în care se spune că uh, americanii confirmă că au existat prizonieri de război închiși, uh, deținuți în uh, în Polonia. Domnul Adam Cicovski de la programul Panorama și un alt ziarist de la Gazeta Viborcea au efectuat această anchetă de mai mulți ani încoace și ei spun că există uh, acuzații oficiale la adresa lui unei persoane care era la vremea respectivă șeful serviciilor secrete din Polonia. Acest articol mai confirmă un lucru și anume că domnul Simon, acest, că domnul Simonkovski fostul șef al serviciilor secrete confirmă aceste acuzații. S-a întâmplat ceva, uh, deci știm bine că el a fost uh, practic demis în, uh, sau exact un scandal în ianuarie 2012. Ei bine, practic, persoana care este acuzată trebuie să îi se comunice aceste acuzații în scris. E bine, conform acestei proceduri, domnul Șimovski a cerut, la rândul său, uh, să știe, um, să îi se prezinte motivele de acuzație, capetele de acuzare și uh, știm bine că, între timp, ancheta s-a mutat de la biroul procurorului din Varjovia la biroul procurorului din Cracovia. Iată, deci, principalele date e, ehm, interesante conținute în acest articol, în care se mai spune sau se mai spun niște lucruri, și anume că alte persoane suspuse din serviciile secrete au fost acuzate. Nu pot să confirm aceste lucruri 100%, pentru că nu vreau să mă bazez decât pe surse absolut verificate, verificabile. Însă este foarte important că un astfel de articol astăzi a fost publicat într-unul dintre cotidianele cele mai importante din Polonia și bineînțeles sunt gata să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc! Let's hear a third presentation for this. Acum a treia prezentare, doamna Amrit Singh, expert juridic, securitate națională și contraterorism, de la Inițiativa pentru Justiție a Open Society cu privire la cazul lui El Masri și Al Nashri, victime ale deținerii secrete și predării de prizonieri în Europa. Aveți cuvântul. Pleasure to be here before you this morning. Mulțumesc, mă bucur să mă aflu aici în această dimineață. Sunt uh, aici din partea societății din partea organizației Open Society, Inițiativa pentru Justiție, care îi reprezintă pe El Masri și Al Nashiri, care este din Arabia Saudită, în uh, procedurile în instanță. El Masri este de naționalitate germană și se pare că uh, ar dovedi complicitatea Macedoniei la acest uh, program. Au apărut recent fapte care indică și implicarea României în ce privește participarea și complicitatea la program și cu referire în mod deosebit la domnul al Nashri. Să încep cu primul caz, al lui El Mashri. În decembrie 2003, acest domn se deplasa din, de la locuința sa din Germania către Scopie, Macedonia, într-o excursie turistică cu autobuzul. Când a ajuns însă în Macedonia, autoritățile de acolo i-au confiscat pașaportul și l-au reținut mai multe ore, după care a fost uh, transportat de ofițeri în civil la un hotel din Scopie, unde a fost uh, deținut incomunicado de autoritățile macedoniene timp de 23 de zile. A fost păzit non-stop de ofițeri care se schimbau în ture. Perdelele au fost trase zi și noapte, nu i s-a permis să părăsească camera, a fost interogat în mod repetat și a fost acuzat că este membru al Al-Qaeda. A tot cerut să vadă un avocat, un interpret, să ia legătura cu autoritățile, să-și contacteze familia, soția și a fost refuzat într-un rând a încercat să se deplaseze către ușă și să fugă, dar uh, cei care îl păzeau i-au îndreptat pistolul la tâmplă și au amenințat că îl împușcă. Pe 23 ianuarie 2004, Șapte sau opt oameni macedoneni au intrat în camera de hotel, l-au încătușat și l-au legat la ochi pe clientul meu, l-au băgat într-o mașină și l-au dus spre aeroportul din Scopie. Acolo a fost scos din vehicul cu cătușele și cu legătura la ochi și a fost dus într-un loc unde a fost uh, supus la abuzuri și a fost apoi îmbarcat um, într-un avion al CIA. a fost uh, dus apoi în Afganistan și deținut acolo timp de mai multe luni. Abia pe 28 mai 2004 a fost eliberat în Albania, undeva în mijlocul pustiului, fără niciun fel de explicație sau scuză. Ce e interesant de notat la acest caz este că e destul de clar că domnul Almasri este absolut nevinovat. De fapt, guvernul german a admis practic acest lucru. Pe 6 decembrie 2005, cancelarul german Angela Merkel a spus public, după o întâlnire cu Condoleezza Rice, care atunci era secretar de stat, că SUA a recunoscut că a făcut o eroare în ce privește cazul domnului El Mastri. În plus, anchetele oficiale lansate de Parlamentul European, Consiliul Europei și de Bundestag au confirmat povestea domnului El Mastri, versiunea sa. Totuși, în cei opt ani care au trecut de atunci, nici SUA, nici guvernul Macedoniei nu și-au recunoscut rolul în deținerea domnului El Mastri și nici nu i-au prezentat scuze sau vreun fel de despăgubire. Cauza din instanța americană a fost uh, respinsă din cauza unor probe insuficiente și rolul uh, guvernului macedonian a fost uh, mereu negat. Macedonia nu a făcut niciun fel de anchetă cu privire la acuzațiile domnului El Mastri. În octombrie 2008, domnul El Mastri a înaintat o cerere oficială parchetului din Scopia din Scopie pentru a face o investigație oficială cu privire la răpirea, reținerea lui și acuzarea celor responsabili. Parchetul însă nu a întreprins nicio acțiune și Uh, timpul necesar pentru demararea anchetei s-a prescris în 2009. În ianuarie 2009, domnul El Mastri a inițiat o acțiune civilă împotriva Ministerului, Ministerului de Interne macedonean cu privire la tratamentul nelegal pe care uh, i l-a aplicat. Această acțiune justiției este încă pendinte în Macedonia, dar Potrivit uh, jurisprudenței europene, oricum aceste proceduri nu sunt suficiente pentru a-i se oferi o despăgubire adecvată. E nevoie de o procedură penală. În 2009, organizația noastră a înaintat o cerere în o acțiune din partea domnului El Mastri împotriva Macedoniei la CEDO pentru a ancheta și a soluționa modul în care domnul El Masri a fost uh, deținut și uh, supus la rele tratamente. Vrem să se stabilească care este adevărul și să se acorde o despăgubire cuvenită clientului meu. Am început acest demers în 2010 și în ianuarie 2011, ca o recunoaștere a importanței faptelor prezentate, această cauză a fost uh, deferită Marii Camere, care va ține o audiere pe 16 mai anul acesta. Cea de-a doua cauză, cel de dosar la care vreau să mă refer, este al lui Al Nashiri, care implică guvernele României și Poloniei în uh, acel uh, program privind um, închisorile secrete. Domnul Al Nashri a fost prins în Dubai și a fost uh, transferat în mod secret în custodia CIA către o mină de sare din Afganistan și reținut la Bangkok, Thailanda, unde a fost supus la tehnica cea brutală de interogare prin care se simulează înnecul în apă. Pe 5 decembrie 2002, CIA-ul l-a transferat pe domnul Al Nashri către închisoarea secretă din Polonia, cu ajutorul autorităților poloneze. Zborul care a făcut, uh, practic, transferul acesta a fost uh, complet secret. A fost uh, supus unor altor torturi, a fost um, torturat fizic și psihologic a fost uh, ținut în poziții de stres, amenințat cu arma și uh, a fost uh, amenințat că îi se va duce mama în fața lui și va fi abuzată sexual. Și acestea apar dintr-un document oficial al americanilor, un raport de inspecție CIA care descrie în mod concret metodele care i s-au aplicat domnului al Nashri în această perioadă de timp în care a fost deținut în Polonia. Cam pe la 6 iunie 2003, Polonia a asistat SUA în a-l transporta pe domnul Alnaș în secret în afara Poloniei, în ciuda riscului grav de tortură suplimentare, de deținere incomunicată și de încălcare flagrantă a dreptului la un proces echitabil și de încălcarea oricăror drepturi, practic. Deci, ceea ce este de remarcat la acest caz este că, desigur, Știm că guvernul american a recunoscut, practic, că a supus mai mulți deținuți la reținerea în străinătate și la tehnici care sunt numite tehnici de interogare avansată și tortură. Guvernul american a admis că a torturat prin înecul cu apă trei deținuți. Domnul Black spunea mai devreme că există multe astfel de informații care au fost uh, admise de serviciile secrete. Deci acum uh, cred că a sosit momentul să recunoaștem aceste lucruri. Există informații care nu mai sunt contestate. Sunt de netăgăduit, iar uh, programul de, dețin, de detenție în mod secret a fost uh, deja admis de președintele Bush în 2006, uh, în public. Între 2003 și 2006, domnul Al-Nashri a fost uh, deținut în mod secret într-o altă închisoare a CIA în România. Un fapt care acum este confirmat. În iunie 2011, Consiliul Europei a dat o declarație în acest sens și alte surse au confirmat-o. Așa cum spunea și Julia Hall în prezentarea sa, în decembrie 2011, un reportaj la televiziunea germană a confirmat locația exactă a acestei închisori în care a fost deținut domnul al -Nashi. Acum aș vrea să vă spun că acest caz este important nu doar pentru că uh, presupune, pentru că înseamnă detenție secretă, ilegală, incomunicado și pentru că arată că s-a făcut tortură pe teritoriul european, ci și pentru că arată că statele care sunt membre ale Consiliului Europei și care și-au asumat obligația de a nu permite tortura și de a permite reținerea în mod ilegal și de a nu uh, practica pedeapsa cu moartea, nu și-au respectat obligațiile. Domnul Al-Nashri a fost uh, judecat de o comisie militară la Guantanamo, iar aceste foruri militare nu sunt independente. Au niște reguli de funcționare care diferă în mod uh, clar de instanțele civile, federale. Ele permit uh, aducerea unor dovezi obținute prin tot felul de metode inclusiv prin tortură și știm că mm, guvernul american a practicat tortura în mod sistematic în acest program. Am o transcriere a unei proceduri închise din 2007 de la Guantanamo Bay în care domnul al Nashri a vorbit despre tortura la care a fost supus și el spune din momentul în care am fost arestat acum 5 ani, m-au torturat. M-au torturat la interogatorii schimbau metodele de tortură. Nu erau aceleași. Și descrierea pe care a făcut-o domnul al nașterii cu privire la metodele de tortură sunt înegrite în transcrierea mea. Totuși, vedem aici că, înainte de a fi arestat, domnul Arnașe putea să fugă 10 kilometri. Acum, spune el, nu pot să fug mai mult de 10 minute. Nervii îmi sunt umflați, uh, inflamați în corp. Aceasta este singura mărturie pe care am putut-o obține cu privire la tratamentul la care a fost supus domnul al mărturie proprie. Pentru că, așa cum s-a întâmplat și cu Abu Zubaida, toate aceste cazuri, toți acești deținuți, toate mărturiile lor sunt secretizate, astfel încât ei, nici măcar prin avocații lor, nu pot să comunice publicului torturile îngrozitoare la care au fost supuși. Iată deci că există mai multe nivele, mai multe grade de încălcare a drepturilor omului, reținere ilegală, tortură, instanță militară și apoi uh, această tăcere care înconjoară uh, toate aceste povești. Deținuții nu sunt lăsați să vorbească. În aprilie 2011, în SUA, o comisie militară l-a acuzat pe domnul Alnașe cu privire la rolul său în ce privește bombardamentele din 2000 și uh, bombardamentul uh, asupra unui tank petrolier din 2002. După însă, aceste acuzații au fost acceptate și uh, pedepsa cerută a fost pedepsa cu moartea, ceea ce înseamnă că acum domnul Al-Nashri este deținut la Guantanamo Bay și nu doar că este supus unui proces inechitabil în fața unei comisii militare, ci este și amenințată pedepsa cu moartea. Direct implicate sunt guvernele Poloniei și României, care au uh, facilitat transferul său deși știau că riscă să primească pedeapsa cu moartea. O comisie de anchetă poloneză a început uh, la peste 5 ani de la petrecerea faptelor să ancheteze. Cazul a rămas uh, suspendat uh, timp de peste 4 ani și sunt de acord, investigația care se face nu este transparentă. În ce privește cazul clientului meu, nu există niciun semn de progres, nu există niciun fel de indicație cu privire la data la care va fi finalizată sau la eficiența sa. În mai 2011, Inițiativa pentru Justiție a Open Society a înaintat o cerere la CEDO din partea domnului El Mastri, prin care acuză Polonia că a fost complice la reținerea incomunicado pe teritoriul polonez precum și la transferul în afara Poloniei, în ciuda riscului cu um, pedepsa cu moartea și uh, relelor tratamente. Cerem CEDO să ceară guvernului Poloniei să folosească toate mijloacele care îi sunt la dispoziție pentru a se asigura că domnul Elmașri nu este supus pedepsei cu moartea să ceară cooperarea din partea Tribunalului Militar și din partea Guvernului American. Ce ne arată aceste două cazuri? Ce înseamnă ele pentru Parlamentul European? Conform tratatului privind Uniunea Europeană, Uniunea se fondează pe valorile de respectare a drepturilor omului, libertate și așa mai departe. Comportamentul Macedoniei în cazul El Mastri încalcă în mod clar standardele și valorile europene și ridică întrebări cu privire la aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană. Nu știm dacă ea se justifică. Polonia și România au găzduit închisori secrete ale CIA și ele subminează la rândul lor valorile pe care le consfințește Tratatul Uniunii Europene. Cerem ca ele să facă anchete cu privire la complicitatea lor la aceste transferuri și să folosească toate mijloacele disponibile pentru a se asigura că domnul al nașterii nu va fi supus pedepsei cu moartea. Acestea sunt doar două cazuri, doar două persoane ale căror drepturi au fost uh, încălcate prin programul de închisori secrete. Aceste încălcări sunt sistemice însă și au afectat mult mai multe persoane. Acum, Parlamentul European, în reacție, are ocazia de a-și asuma rolul de lider și de a cere tragerea la răspundere. Trebuie să arătăm Statelor Unite că Europa este diferită Poate că SUA nu dorește să recunoască modul îngrozitor în care a folosit tortura, însă Uniunea Europeană trebuie să procedeze altfel. Există mulți membri ai Uniunii Europene care au participat la acest program secret, dar acum Parlamentul European poate să declară responsabilitatea colectivă a statelor cu privire la încălcarea drepturilor omului, astfel încât să nu se individualizeze state membre care apoi să poată fi sancționate în replică de SUA. Să ne asumăm colectiv răspunderea și să arătăm că valorile consfințite prin tratatul european chiar sunt respectate. Mulțumesc! We thank you, Mrs. Singh. We thank the three panelists. Mulțumim, doamne Singh. Mulțumim uh, invitațiilor noștri din cel de-al doilea grup de discuții. Mai mulți membrii doresc să ia cuvântul și să adreseze întrebări. Vă reamintesc cât este de important să nu vă depășeți timpul alocat. Vă propun să procedăm astfel. Așa cum v-am mai spus, mai multe autorități statale și judiciare au fost invitate și ca și reprezentanți ai guvernului și au răspuns în scris ca să se justifice pentru absența lor. Și am să vă prezint pe scurt despre cine este vorba și ce anume ne-au scris înainte de a da cuvântul invitaților noștri ca să răspundă la întrebările membrilor și să sperăm că la orele 12 o să putem să începem votul. Deci, cum vă spuneam, Comisia Libe a contactat cinci vorbitori ca să reprezinte uh, Danemarca, Polonia, Lituania, România, Regatul Unit, din partea guvernului sau din partea uh, autorităților judiciare. Domnul Andrei Seremet, care este procurorul general din Polonia și care a refuzat, a mulțumit pentru invitație, dar a spus că nu putea să fie prezent. Însă, dorea să sublinieze faptul că majoritatea dovezilor care au fost culese uh, din uh, martie 2008 în ce privește uh, posibila implicare a autorităților din Polonia este, bineînțeles, secretizată. Și citez din scrisoarea sa. Dovezile, inclusiv mărturiile, uh, uh, sunt top secret. Și toate revelațiile și toate descoperirile în ce privește metodologia folosită și centrele de detenție și numărul de sporuri sunt secrete și oricine ar dezvălui asemenea informații ar putea să fie pedepsit penal. Tot dumnealui ne spune că posibilitatea de a declasifica aceste informații nu ține de latitudinea dumnealui și că acum ancheta este de competența Biroului Procurorului General din Cracovia și orice fel de măsuri uh, admisibile din punct de vedere juridic pentru a soluționa ancheta vor fi luate, dar se va ține cont, bineînțeles, de termenele fixate de legislația în vigoare. Thomas Winkler, care este consilier juridic pe lângă ministrul afacerilor externe danez, este în New York într-o vizită oficială, dar dumnealui consideră că ar fi inadecvat să participe la auderea noastră, deoarece deocamdată Institutul Danes pentru Studii Internaționale scrie un raport despre zborurile care ar fi avut loc în Danemarca, în Groenlanda și în insulele Feroe. Și Domnul Teodor Viorel Melanescu, care este senator român și care a fost invitat la această audiere pentru că este președintele Comisiei de Apărare din Senatul României, a informat comisia noastră că mandatul său s-a încheiat și noul președinte al Comisiei de apărare din Senat nu era disponibil pentru a fi prezent la audierea noastră. Biroul domnului Peter Gibson, care este președintele uh, comisiei care se ocupă de ancheta despre deținuții din Regatul Unit, a spus și el că nu putea să fie prezent, dar în luna ianuarie acestui an, a anunțat că există o anchetă cu privire la doi deținuți libieni care ar fi fost uh, uh, ținuți în închisoarea Regatul Unit. Președintele Comisiei de Apărare și Securitate Națională din Parlamentul Lituanian a fost și el invitat și a, nu a putut să fie aici, dar a spus că există o anchetă în ce privește toți uh, a existat, mă scuzați, o anchetă în ce privește uh, posibilii deținuți din Lituania sau cei care au suferit rele tratamente, dar concluzia a fost că nu anuți sau persoane care au suferit uh, rele tratamente. Există uh, centre de detenție în Lituania, dar Comisia nu a putut să dovedească faptul că au avut loc zboruri și transferuri. Toate aceste răspunsuri uh, sunt uh, disponibile pentru participanții la audierea noastră de astăzi, deci nu are sens să mai intrăm în detalii și acum uh, deschidem discuția și dau cuvântul mai întâi doamnei Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați organizat această audiere. Mulțumesc și uh, invitațiilor noștri pentru toate prezentări. Câteva comentarii și o întrebare. După ce v-am ascultat pe toți descriind realitatea și dificultățile pe care le întâmpinați atunci când încercați să vă faceți munca și acum când aud ce explicații au dat uh, autoritățile pentru a nu fi prezente aici, am senzația că ce se întâmplă aici depășește imaginația lui Kafka sau a lui Orwell. E ca și cum n-am trăit în aceeași lume. Un alt comentariu despre propria mea țară, România, unde s-au făcut mai multe afirmații an la rând, dar din păcate nu există niciun fel de anchetă. Parlamentul la un moment dat a demarat o anchetă, dar uh, avea puteri limitate. Sincer, nu faptul că guvernul sau autoritățile neagă este o problemă, ci faptul că nu există niciun fel de interes din partea societății în general. Adevărul este că în țara mea, spre deosebire de Polonia, nu există niciun fel de ONG care uh, a vrut să afle adevărul și niciun jurnalist care și-a propus să uh, uh, ancheteze. Ca atare, nu există niciun fel de presiune asupra autorităților, așa cum s-a întâmplat în Polonia, unde procurorul chiar a început o anchetă. Pentru că eu cred că procurorul trebuie să analizeze toate aceste declarații și fapte, pentru că, bineînțeles, că au alte mijloace și căi de a face uh, cercetări mai multe decât un parlament. Vreau să vă mai pun o întrebare. Fără să fiți obligați să uh, dezvăluiți sursa informației. Deci am o, informa- o întrebare apropo de respectiva clădire, unde s-a spus că era facilitatea, era locul unde s-au desfășurat interagatorile în România. Informațiile vă provin de la surse din interiorul României sau din afara României? Iată care era întrebarea mea. Mulțumesc. Domnul Coelho, acum aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sophie Inveld l-a citat pe Dick Marty mai devreme și a spus că exista un zid al tăcerii. Toți cei dintre noi care am lucrat în uh, Comisia Parlamentară Temporară ne aducem aminte de cât de frustrant era să ne lovim de acest zid al tăcerii. Și a existat solidaritate între toți membrii Comisiei pe atunci. Mi-aduc aminte de uh, cum am colaborat cu Claudio Fava, cu Mircea Capolos Santos, cu Cecilia Malmström și aveam o atmosferă de lucru foarte bună, dar simțeam această tăcere, era de-a dreptul palpabilă. Și am uh, simțit acest lucru și din ce au spus vorbitorii în această dimineață, nu sunt deloc mirat de ce aud, de exemplu, despre ce se întâmplă în Polonia. Noi am mers într-o vizită în Polonia și am constatat că toate autoritățile din această țară au refuzat să vorbească cu noi. A fost singura țară în care s-a întâmplat așa ceva. Uh, a fost țara în care a fost cel mai rău tratat în calitatea noastră de europarlamentar. Și credeți-mă că am vizitat mai multe țări atunci. Da, deci cum trecem de această rezistență pe care ne opun autoritățile. Este o mare plăcere pentru mine să fiu prezent aici și mă bucur că s-a organizat această audiere. Cum s-a spus, primul document adoptat în Parlamentul nostru datează din februarie 2007 și chiar și atunci Parlamentul European a hotărât că trebuie să existe un, un follow-up, o urmare Și în decembrie 2010 eu am cerut ca să se concretizeze acest follow-up și este prima oară când facem ceva concret în uh, acest sens. În Parlament, poate că a existat un, timp de câteva luni o lipsă de voință, dar acum am depășit acest stadiu. Și Doamna Flotră, care are multă experiență în ce privește drepturile omului, cred că va face o treabă excelentă și merită să fie sprijinită, poate să conteze pe sprijinul meu. Dar vreau să o rog să nu se mulțumească cu uh, revelarea faptelor. Da, e foarte bine să uh, publicăm noile date care au apărut, noile fapte, pentru că astfel suntem mai credibili. Pentru că la început ni se tot spunea totul este fals, predările nu au existat. Pe 6 septembrie 2006, George Bush a admis în public că a existat un asemenea program și că s-au au fost torturați deținuții. Și până la urmă n-a făcut decât să confirme ce spuneam și noi și să infirme ce spuneau toți cei care ne acuzau că mințim. Chiar dacă poate astăzi nu mai este nimeni dispus să recunoască din nou ce a spus George Bush, noi știm că așa s-a întâmplat, știm că tortura este de actualitate. De aceea îi spun doamnei Flotră că este bine să strângem date, să aflăm fapte noi, dar este cu atât mai important să punem întrebări statelor membre, să le întrebăm în ce măsură au implementat recomandările din rezoluția Parlamentului European. Și apoi să vedem cum și noi am continuat eforturile uh, în uh, relațiile noastre parlamentare cu colegii americani, cum uh, ne-am continuat discuțiile în ce privește serviciile secrete, în ce privește respectarea prevederilor acordurilor internaționale pe care le-am semnat de atunci încoace în ce măsură respectăm Convenția de luptă împotriva torturii. Dacă administrația Bush a recunoscut că a torturat persoane, atunci ar fi trebuit să existe niște uh, persoane care să fie recunoscute vinovate de aceste rele tratamente, deși a existat și un procuror, Gonzales, care uh, în mod ciudat a ajuns la concluzia că nu, de fapt, nu a existat tortură. De aceea noi trebuie să întrebăm statele membre ce ați făcut în fiecare dintre țările dumneavoastră pentru a pune în aplicare recomandările Parlamentului și dacă nu s-a făcut nimic, acest lucru trebuie să apară în Parlament. Președintele, domnule Coelio, uh, vă reamintesc faptul că este foarte important să nu vorbiți mai mult de două sau trei minute pentru că la orele 12 trebuie neapărat să începem votul. Pentru că știți că membrii comisiilor parlamentare de multe ori trebuie să se deplaseze special pentru vot, pentru că vine exact la momentul acela și se enervează dacă nu pot să voteze la ora fixată. Deci vă rog, ajutați-mă să nu fim prea mult în întârziere și să putem să beneficiem și de uh, uh, concluzie din partea uh, raportorilor noștri, doamna Le, uh, Flotră și doamna Latford. Important. Mulțumesc foarte mult pentru toate datele pe care le-am auzit aici. Foarte pe scurt, titlul raportului trebuie să fie programe americane secrete și ilegale de dete- detenție în Europa. Nu e vorba de CIA, nu e vorba de numai de eh, soldați sau partea militară și avioane sau numai eh, nave. E vorba de toate acestea la un loc. Avem și victime. Colegul Strifler a, înțel, a întrebat unde sunt datele, probele, dar avem victime. Așa cum ni s-a spus și avocata, ne-a spus și avocata domnului Azubaidar, dânsul a fost deținut, a primit statutul de victimă și a fost supus unor tratamente necorespunzătoare. Așa cum a spus domnul Coelho, e o chestiune extrem de delicată. De aceea există atâtea, atâtea obstacole chiar și aici, uh, în acest parlament. Și vreau să vă spun că aduc un omaj celor care într-adevăr au rezistat și uh, domnul Pinea chiar a făcut o muncă de rezistență pentru că împotriva tuturor și împotriva tuturor obstacolor și-a menținut poziția. E vorba aici până la urmă de lanțul de decizie politică, de răspundere uh, și de uh, clasa politică din Europeană. Într-adevăr, uh, Uh, mă refer acum la, emisiun, la misiunea din, Pol- din Lituania, care va fi uh, făcută în curând. Trebuie să existe o astfel de misiune de vizită și în Polonia și în Lituania. Trebuie să ne concentrăm pe aceste țări și în România. Uh, pentru că ne concentrăm pe aceste țări, dar bineînțeles că există reverberații și în alte țări. Este foarte important să cerem să vedem oamenii politici, factorii de răspundere, miniștri și principalii responsabili ai serviciilor secrete. În Portugalia, comitetul sau comisia de anchetă a cerut să vadă și să se întrevadă, de exemplu, cu ministrul de externe portughez și a refuzat acesta să vorbească cu comisia parlamentară și de asemenea Același refuz uh, a fost întâmpinat și din partea șefului serviciilor secrete din Portugalia. În sfârșit, ce să mai spun, uh, recunosc aici multe dintre cazurile evocate aici, metodele evocate aici, a schimbat dosarul sau a-l muta dintr-un loc în, alta, în altul, recunosc că asta s-a întâmplat și în Portugalia. Când vorbim despre Polonia și alte țări, Uh, nu vorbim numai despre Polonia, dar și despre Polonia și aici mă refer și la lupta mai generală a celor, a, pentru drepturilor, a drepturilor omului înainte și după aceste cazuri. E vorba de a respecta drepturile lor, este vorba de statul de drept și așa mai departe. Lucruri care sunt inacceptabile. Mulțumesc, domnul Potrovski are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, drepturile omului și libertățile civice sunt foarte importante. Într-adevăr, e bine că um, Comisia se ocupă de aceste lucruri. Dar există apoi și alte aspecte legate de serviciile secrete care trebuie să protejeze persoanele care putea să fie victimele terorismului. De asta aș dori să o întreb pe doamna Singh ceva. Dânsa a vorbit despre două cazuri, despre două persoane, inclusiv despre domnul al Nașri. Este vorba de aceeași persoană care în 2006 aici, în Parlament, împreună cu domnul Coio, la acea vreme eram coordonator și e vorba despre aceeași persoană așadar, despre care vorbeam atunci. Domnule Coio, vorbim despre aceeași persoană, același al nașri, care a venit aici la noi în 2006. Și atunci era vorba despre un cetățean german care ne-a confirmat că aparținea unei uh, organizații de pe lista de organizații teroriste și a confirmat că era și purtător de arme și că această organizație deținea arme. E vorba de același al nașrii care a plecat din Germania spre Balga, Balcani și care se pare că s-a dus acolo în calitate de turist, dar soția lui nu a spus nimic despre dispariția lui timp de șase luni, până când a fost recunoscut pe internet uh, de un ofițer german care îl investigase, etc. Este vorba într-adevăr despre aceeași persoană și avem date noi despre el S-a schimbat ceva în cazul lui sau nu? În orice caz, vreau să vă spun că poate că ar merita să ne uităm la cazurile individuale, dar poate că unele nu merită atâta atenție, pentru că sunt pline de, de, de mm, semne de întrebare, așa cum am spus despre cazul din 2006. Merită oare să dezvălim toată, tot ce facem noi în lupta pe, împotriva terorismului? Acest război împotriva terorismului este important, el salvează multe vieți omenești. Poate că ar trebui să fim mai atenți și că în anumite cazuri care sunt atât de lacunare, s-ar putea chiar să încălcăm niște drepturi. Și vreau să vă atrag atenția că în Parlament există niște rapoarte în care se spune foarte clar, în care nu se spune atât de clar că ar fi existat centru de detenție în Polonia, lucruri recunoscute în rapoartele Parlamentului. Mulțumesc foarte mult, domnul Enciu. Dacă se poate, foarte pe scurt, ultima intervenție și apoi ne întoarcem. Voi mai face referire la ceea ce s-a spus mai devreme de către colegii mei. Sunt în mare măsură de acord cu tot ce s-a spus. Aș avea Uh, o singură remarcă și o întrebare. În România, de exemplu, s-au făcut foarte multe anchete, atât la nivel parlamentar, la nivel uh, jurnalistic, uh, independente și în urma lor nu am avut decât alte supoziții și niciun fel de concluzii clare. Aș dori să o întreb pe doamna Sig de unde, de ce face această afirmare, afirmație că în România s-au încălcat drepturile omului, că s-au, au existat uh, închisori ilegale, că s-a făcut tortură, în baza căror uh, dovezi clare puteți să faceți această afirmație? Mulțumesc. Please, please, I would, I would ask the panelists if they have some comment. Mulțumesc. Dacă aveți comentarii, rog pe uh, domnii de la prezidiu să uh, le facă, dar foarte, foarte scurt, nu vreau să vă împiedicăm să reacționați, dar suntem foarte strânși de ușă, cu ușa de timp, mă sunați. Vă rog, doamna Jacobsen. Mulțumesc. Nu, deci domnul Bodnar, da, vreau să completez ce am spus cu o faptă sau un lucru foarte concretă. Vă rog, cine este în sală să păstreze liniștea? Spune președintele. Da, un lucru care apare și la în Gazeta Viborșca de astăzi, și anume posibilitatea de a um, face acuzații, pentru că s-au transferat dosarele în acest caz din partea americană către partea procurorului sau către uh, procurorul polonez. Vreau să vă reamintesc că drepturile omului sunt garantate și în Constituția poloneză și în Convenția uh, uh, privind drepturile omului și e vorba de uh, tratamente inumane, tortură, etc. Aceste drepturi nu pot fi restrânse, nu, aceste drepturi nu pot fi, deci, limitate și oamenii trebuie să aibă garanții în acest sens. Și este clar că statul polonez trebuie să explice tot ce se petrece pe teritoriul său și uh, dacă există o comisie europarlamentară care vine în Polonia, ar fi foarte bine pentru că acest lucru poate să coincidă cu uh, ancheta care ar putea să dovedească într-adevăr lucrurile care au fost spuse legate de existența de centre de detenție, etc. Doamna Singh, mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește domnul uh, al nașterii, într-adevăr, este cetățean german care a venit aici și a vorbit, a depus mărturie aici, dar vreau să vă spun că nu e vorba de ce s-a spus aici. Nu a fost deținut în România sau în Polonia, a fost deținut în Macedonia și apoi uh, a mers uh, la CIA. Într-adevăr, aveți dreptate. Cred că există o obligație de a veghea asupra modului în care un cetățean Uh, este uh, tratat, gândiți-vă ce s-ar întâmpla că dacă ați fi, ați fi capturat undeva, transferat în altă parte, eliberat în pustiu, fără să contactați familia, ați dori să aveți, bineînțeles, dreptul la apărare, dreptul de a se investiga cazul respectiv. În orice caz, domnul Anaștri n-a fost niciodată acuzat în mod formal de nimic și tot ce a spus guvernul german în public este că a fost capturat din greșeală. Asta s-a spus chiar despre, de cancelarul german în uh, timpul unei conferințe de presă după ce s-a, întâmplat, s-a întâlnit cu condolența Rice. Eu vreau să vă spun că nu trebuie făcute alte acuzații aici pentru că e vorba de o persoană inocentă nevinovată. Apoi, în ceea ce privește ancheta din România și cu tot respectul pe care îl datorez nu există jurisprudență suficientă uh, pentru a uh, se trata aceste lucruri, există suficientă, mă, mă, mă, mă scuzați, pentru a se rezolva aceste lucruri și pentru a atribui răspundere penală indivizilor care uh, sunt anchetați în acest sens. În rapoartele lui Dick Marty din 2006 și 2007 se spune foarte clar că uh, S-a, cooperat, uh, România a cooperat cu CIA-ul privind aceste centre de detenție. Vreau să vă spun că mai multe surse arată că au existat persoane deținute pe teritoriul României și apoi ce privește doamna Weber și întrebarea dânsei legată de sursele pe care le am sau le avem, nu pot eu să comentez sau să dezvălui acestea, uh, însă pot să vă spun că ele sunt convergente și anume că, într-adevăr, S-a uh, existat un centru de detenție secret în România. Vă mulțumesc, doamna Halfor. O remarcă finală și afetul care este asociat la acest raport, doamna Latford are cuvântul, deci vă mulțumesc foarte mult. Așa cum am spus, uh, nu vreau să împiedic lumea să voteze. N-a fost aici la prima parte din audiere, dar aș dori să aduc un omagiu ONG-urilor și ziariștilor care uh, au făcut așa de multe în ultimii 10 ani pentru a dezvălui adevărul. Eu însă mi-am fost raportoare pe ce privește raportul Guantanamo și în 2003 am fost vicepreședinte a comitetului sau comisiei temporare și știu bine ce s-a făcut în acest sens. Sunt recunoscătoare uh, pentru faptul că lucrez cu doamna Flotră, vom face o treabă excelentă, sunt convinsă. Am notat uh, ideea cum că uh, nu s-a dat curs uh, cererii de asistență reciprocă judiciară și voi uh, contacta uh, partea americană uh, ca să aflu de ce nu s-a dat curs acestei cereri de asistență judiciară reciprocă în cadrul respectiv. Știm bine că Uniunea Europeană a eșuat foarte mult în a-și asuma răspunderea în aceste cazuri. Și săptămâna trecută a apărut un articol în European Voice în care se spune cât de minunată e Uniunea Europeană în lupta sa împotriva terorismului și uh, ce bine aplică prevederile sistemului nostru penal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, vă rog, intervine președintelui, avem o audiere parlamentară, deci vă rog, cei care sunt uh, în spatele sălii să uh, mențineți liniștea și să respectați persoana care vorbește. Vă mulțumesc, continuă doamna Halbert. Da, deci vreau să spun că e, e, e interesant faptul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg a cerut ea statelor membre să, uh, să, să, să dea socoteală. Este într-adevăr un eșec al Uniunii Europene. Rolul meu ca și raportor uh, al uh, subcomisiei drepturile omului Um, îmi permite să mă interesez și de ce se întâmplă în cooperarea noastră uh, interparlamentară UE-Statele Unite. În sfârșit, s-a spus aici că dacă există acuzații credibile împotriva domnului al Nashri, știm bine ce ar trebui să se întâmple în Europa. Ar trebui ca el să fie adus în fața justiției în mod clar și nu să fie închis în mod secret. Mulțumesc, doamna Flotra. Aveți cuvântul pentru uh, sfârșitul sesiunii. Vă mulțumesc. Voi fi foarte concise, dată fiind uh, ora și situația cu care ne confruntăm. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au vorbit, deoarece cred că astăzi au adus un plus de reflexie și o contribuție la raportul nostru. Nu mai discutăm despre fapte din trecut, despre chestiuni uh, deja întâmplate, ci despre chestiuni de actualitate. Există anchete în curs și astăzi încă mai avem victime cărora nu li s-a recunoscut acest statut și care nu au primit niciun fel de compensație pentru actele grave care s-au uh, făptuit împotrivele. Eu cred că a reieșit că situația din Polonia este sub anchetă lucru care este de salutat, dar asta nu înseamnă că trebuie să uităm de situația din celelalte țări. Mă gândesc la România. Și în ce privește România, vreau să precizez că am invitat un jurnalist care a făcut un documentar pasionant cu privire la locurile de detenție secrete din România și că, deși societatea românească e mai puțin interesată, există totuși organizații, precum APADOC, cu care vom lucra și pe care le vom invita aici în Parlament pentru a ne ajuta să facem lumină și să punem o presiune, așa cum spuneați, doamnă Weber. Colegii, domnul Coelho în special, au insistat asupra faptului că nu vom desfășura o anchetă și trebuie să precizăm acest lucru ca să nu existe nicio ambiguitate. Așa cum uh, vă doriți dumneavoastră, domnule Coelho, nu suntem o comisie de anchetă, ci facem un raport din proprie inițiativă prin care vrem să reînviem inițiativele din trecut și să identificăm care sunt obstacolele din calea adevărului și a justiției. Cetățenii europeni au nevoie de adevăr și de justiție și credibilitatea Uniunii Europene, eficacitatea politicilor noastre antiterorism sunt în joc. S-a spus aici de la prezidiu că în SUA și în alte locuri ale lumii uh, se așteaptă mult din partea Uniunii Europene. Noi suntem cei care ar trebui să dăm exemplu în materie de adevăr și justiție. Doresc să facem acest lucru, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru contribuție și pentru participarea atentă în această dimineață, care sper că prevestesc o un raport uh, foarte bun care să fie la înălțimea așteptărilor exprimate aici în această dimineață. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, doamna Flotru, pentru reflexiile dumneavoastră și pentru concluziile acestei ședințe. Acum mulțumim uh, tuturor invitațiilor, experților care au vorbit aici de la cele trei runde de lucru tuturor celor care au intervenit la sesiunea LIBE și ne bazăm pe faptul că ei vor fi o inspirație pentru raportul din proprie inițiativă care va fi redactat de doamna Flotră și pentru avizul care fi redactat de Comisia AFET sub uh, conducerea doamnei Ladford. Pe 12 aprilie va exista o continuare a acestei audieri ca un follow-up. Asta în subcomisia DROA pentru drepturile omului. Acum, iată, aproape la timp, putem să trecem la voturi. O să vă rog să fiți atenți. Să fiți atenți pentru că începem să votăm. Vă rog să păstrați liniștea, votăm. Da? Deci trebuie să fiți un pic atenți. Atenție, vă rog, să fiți atenți ca să putem începe votul. Deci începem votul la timp, fără întârziere.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 There is a vote here. So first of all, votăm. Așadar, mai întâi, membrii sunt cei care au dreptul să șadă. Da? Mai întâi de toate. Membrii, adică deputații, membrii au dreptul să stea jos acum când votăm. În al doilea rând, în al doilea rând, cei care nu iau parte la vot sunt rugați să părăsească sala sau să tacă ca să ne putem concentra pe vot. Deci, toți cei care au dreptul să voteze, toți membrii cu drept de vot, să fie așezați și să aibă cartela de vot la îndemână. Pentru că vom face și verificarea electronică a votului. Bun, acum, dacă suntem siguri că suntem gata să purcedem, da? Suntem? Toți membrii sunt așezați, au cartela. Bun, putem începe. Punctul 9 încheierea acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind utilizarea și transferul de date din registrele cu numele pasagerilor PNR către Departamentul pentru Securitate Interne al SUA. Raportoare este doamna Sofia Intveld. Și noi urmează să votăm cu privire la proiectul de recomandare deci este un proiect de recomandare privind uh, proiectul de decizie a Consiliului cu privire la încheierea acestui acord PNR. Vreau să vă spun cum se va desfășura votul. Procedura noastră la Comisia Libe privind această recomandare a raportorului se va purta pe modelul TFTP sau pe modelul acordului cu Australia, adică se aplică următoarele reguli. A. Dacă votați pentru acest proiect de recomandare, înseamnă că votați împotriva acordului. Cei care doresc să voteze împotriva acordului ar trebui să voteze da pentru această recomandare pe care a întocmit-o raportoarea cei care doresc să voteze împotriva recomandării vor vota da implicit pentru proiectul de decizie al Consiliului, deci pentru acord. Asta ca să eliminăm orice derută. Dacă doriți să faceți o scurtă declarație înainte de vot, nu? Văd că nu. Atunci trecem direct la vot. Am deschis votul. No, it doesn't look like it. Se pare că n-a votat toată lumea. Eh? There is one ID too many. Yes. And there is a problem with me. No, no, it's eh? I'm not voting. There's one ALDE too many. There is one Aldi too many. That's one thing. Un liberal în plus. Eu unul nu votez și mă întreb de ce ne ies aceste numere. E o problemă undeva. And uh, now, now. Now it's okay. Now it's okay. There were two S&D too many. Doi socialiști în plus, un liberal, ba nu, al de acum iese bine la număr, un socialist în plus. Să vedem cum rezolvăm problema. În continuare, un socialist în plus. Sau poate sunt prea mulți socialiști. Give me a moment, Chairman, I'll work out. Dacă îmi dați o clipă, domnule președinte, o să văd ce pot să fac. Ok. One has to be discarded. One of the S&D. Deci un socialist trebuie să renunțe. Bun, am scăzut un socialist și totuși nu ne iese. We still have, there is still one. There is still one. Shall we repeat or something? Să repetăm votul? Să repetăm? Să vedem dacă merge. Bun, repetăm votul. Scădem un socialist. Da? Aveam unul în plus să încercăm să îndreptăm situația. Am deschis votul. Acum iese bine. S-a închis votul. Deci avem 31 împotrivă, 22 pentru. Nici o abținere, spune președintele. Ceea ce înseamnă că ceea ce înseamnă că proiectul de recomandare nu a fost adoptat. Văd însă că domnul Tavares, care este aici, nu deține cartela. Votați? Votează da pentru recomandare, deci avem un da în plus. 23 împotrivă, 23 la 31, acesta este scorul final. Bun, mergem mai departe la următorul vot, care este mai complicat. Now, please. Vă rog frumos. Mai avem uh, de votat două puncte care sunt mai complicate. Așa că o să vă solicit atenția, dacă sunteți amabil, să mă urmăriți. Votăm uh, în legătură cu modificarea codului frontierilor Schengen și a Convenției de punere în aplicare a acordului Schengen. Este o propunere de regulament a Parlamentului și a Consiliului de modificare a regulamentului 562 pe 2006. Deci votăm cu privire la Codul Frontierelor Schengen și Convenția de punere în aplicare. Raportor este domnul Georgios Papa Nicolau, care nu dorește să intervină. Bun. Dacă nu intervine, trecem direct la vot. Amendamentul 1. Cine-i pentru? 8. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele sunt caduce. Mergem la 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Nu mi-am dat seama. Să vedem, deci, la 48. Am deschis votul. Now closed. S-a închis votul. 29 la 24. Nicio abținere se adoptă. 13 este compatibil cu anteriorul pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 49 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 18. Pentru. Împotrivă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 53 pentru. Haideți să verificăm, da. Bun, verificăm la 22. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi, 24 împotrivă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ba nu, se respinge, mă scuzați. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. S-a deschis votul de verificare la 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cui nu a funcționat cartela? Se adoptă. Asta e. Se adoptă cu majoritate. Mergem la 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm electronic amendamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 58 are două părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu, se adoptă, se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele, se adoptă. Nu trebuie să verificăm. Am greșit eu. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm la amendamentul 30. S-a închis votul. 27 la 29 se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm la amendamentul 33. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 24 se respinge. 34 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge din nou. 63 e retras, 64, 65 și 66 la fel. Mergem la 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 67 este retras. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 retras. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nele care urmează sunt caduce. Mergem la compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Altele care sunt caduce. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm la 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 la 20. Se adoptă. Mergem acum la 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 74. Este compatibil, dar trebuie votat și el. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm la 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 la 27 se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri Haideți să verificăm. Verificăm la 78, s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 la 27 se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm din nou. La 80. Verificăm. S-a închis votul. 28 la 28, ceea ce înseamnă că se respinge. Da, am văzut că cineva ridică mâna. Bun. Da, chiar ai făcut diferența. Ai modificat scorul. Bun, mergem la 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum referirile și considerentele. Considerentul 1, amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Se respinge.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 44 nu, deci 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și amendamentul 7, care este de ordin lingvistic, nu trebuie votat. Bun, Votăm acum întregul text în forma modificată. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, s-a adoptat. We thank Mr. Papa Nicolau. Mulțumim, domnule Papa Nicolau. Mergem mai departe la cel al treilea vot, care și acesta este complicat. Este destul de lung. We're voting here. Votăm acum propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului în ce privește atacurile împotriva sistemelor informatice și abrogarea deciziei cadru a Consiliului. Please, please, please, please. I beg your attention. Let's try to make it right in time. Haideți să încercăm să terminăm destul de repede. Ar trebui să încheiem până la 12 și jumătate, dar votul este complicat. Domnica, doamna Holmeier este raportor. Mă dorește să ia cuvântul? Nu aveți nevoie. Vă mulțumesc, doamnă Holmeier, că sunteți atât de generoasă și ne scutiți, între ghilimele fiind spus, de remarce introductive. Trecem imediat la vot. Compromisul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următoarele sunt caduce, trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 a fost retras. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Următoarele sunt caduce. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul. Amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. Nu. Este caduc acum. Nu, trebuie să-l votăm. Trebuie să-l votăm. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 94. Cine este pentru? Acum este caduc. 94. 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Itre 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 20, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 98 este caduc. 26 pentru, Împotriva. Abțineri se adoptă. 99 este caduc, 100 la fel și 101, 102. Acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă.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 Haideți să verificăm a doua parte. De la 118, 118. Cine este pentru? S-a închis votul. 27 pentru 28 împotrivă. Da? Ridicați mâna. Deci 28 la 28. Deci oricum este respins. Amendamentul 119. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 122 pentru. 122 a fost retras, domnule Vos, bine. Între 23, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la 32. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 21. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 127 cu amendament oral nu l-am în lista mea, spune președintele. Deci, amendament oral la amendamentul 127 din partea doamnei Vergia. La alineatul 2. Textul îl aveți în listele de voi? Pentru că eu nu l-am în a mea. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 127 cu amendament oral. S-a închis votul. 31 pentru, 22 împotrivă se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Itre 27 este caduc. 28. Litre 28. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Acum referiri și considerente. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Litre 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă i 3 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. i 3 5, spune președintele. Am cer scuze, am uitat amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Îmi pare rău, domnule Enciu. Era amendamentul dumneavoastră. i 3 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. i 3 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la ITRE 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 44, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 a fost retras, celelalte sunt caduce și ajungem la amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A, am uit- îmi cer scuze, spune președintele, am uitat compromisul 4 Deci, amendamentul 48 tocmai l-am votat. ITRE 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. AFET 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 13. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. AFET 12. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Da? Trebuie să-l votăm. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 a fost retras, celelalte sunt caduce. Trecem la compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Am uitat vreun considerent, doamnă Flasicova? Doamna Flasicova vorbește despre amendamentul 58, dar încă nu s-a ajuns acolo. Compromisul 9. Cine este pentru? Da, am votat deja. Scuzați. 11 a fost retras. 58 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 a fost retras, restul sunt caduce. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 se adoptă. Și acesta acoperă următoarele amendamente și ajungem la 71. Nu, 70 mai întâi. Cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 71. S-a închis votul. 24 pentru 29 împotrivă se respinge. Afet 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Afet 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final. Textul astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 50 pentru, 3 împot 1 împotrivă, 3 abțineri. Mulțumim doamnei Holmeier, președintele mulțumește și interpreților.